Good afternoon, everyone. Bună ziua tuturor. Vă rog să luați loc. So that we can start uh, the public hearing today. Să putem începe această audiere publică de astăzi. Așadar, bun venit la audierea publică privind inițiativa cetățenească europeană pentru interzicerea glifosatului și pentru protejarea oamenilor de către un mediu toxic. Este o inițiativă cetățenească care a adunat uh, peste un milion de semnături uh, verificate în multe state membre. Este cea de-a patra inițiativă, cea mai de succes de acest gen, de când a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona. Comisia Envi este încântată să îi se fi încredințat organizarea acestei uh, audieri publice, asociindu-se Comisiei PETI, Comisiei pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală și Comisia ITRE, Cercetare, Industrie și Energie. Scopul audierii de astăzi este de a uh, conferi organizatorilor acestei inițiative cetățenești o platformă pentru a prezenta public inițiativa lor și, de asemenea, pentru a avea o dezbatere constructivă cu membrii ai Parlamentului European. Ne bucurăm că domnul comisar Andrew Kaitis pentru sănătate și siguranță alimentară a acceptat să vină la audiere și să contribuie la acest uh, dialog între organizatorii uh, inițiativei cetățenești și membrii noștri. Inițiativa este de a interzice glifosatul, de a schimba procedura științifică de evaluare și de asemenea de a reduce uh, țintele obligatorii de folosire a pesticidelor în Europeană. După cum știți, Parlamentul European a fost foarte activ pe acest front. În octombrie 2004 nu, pe 24 octombrie, noi am obiectat față de actul delegat propus de comisie care dorea o prelungire a autorizării cu 10 ani și, din potrivă, noi am dorit ca aceste lucruri să fie restricționate și, din potrivă, glifosatul să fie eliminat complet, treptat, de altfel, până pe 15 decembrie 2022. Împreună cu Comisia Agri am organizat o audiere publică în ce privește Monsanto Papers și glifosat, am avut diferiți experți de la, de la organizațiile de evaluare a riscurilor, de la universități și așa mai departe. Ei organizat, uh, uh, au discutat evaluarea riscului acestei substanțe precum și modul în care se petrece această evaluare în Statele Unite, de pildă. Aș spune câte ceva despre structura evenimentului nostru de astăzi. O să începem cu o prezentare a inițiativei cetățenești uh, europene de către doamna Mica Leandro. Apoi o prezentare din partea comisarului Andrew Kaitis și din partea lui Brandon Barnes de la Comitetul Economic și Social. De asemenea, uh, Uh, vicepreședinte al Comisiei PETI de la, PETI, uh, de la Parlamentul European. Apoi vom avea trei runde de prezentări. În primul rând, obiectivele aceste inițiative, interzicerea glifosatului în primul rând, apoi schimbările de procedură ale valorilor științifice pentru pesticide și, în sfârșit, reducerea obligatorie a folosirii pesticidelor în Europeană, ținte obligatorii. Fiecare uh, la fiecare rundă vom explica cum vom proceda la începutul rundei respective, așa că dau cuvântul imediat, fără întârziere, doamnei Mica Leandro, care reprezintă um, Inițiativa Cetățenească Europeană. 10 minute, vă rog frumos. Bună ziua! tuturor celor prezenți în sală, dar și cetățenilor care urmăresc pe internet această prezentare. Mă numesc Mica Leandre și sunt reprezentanta inițiativei cetățenești europene și a organizației WeMove, WeMove.eu. Vreau să mulțumesc Parlamentului European și mai cu seamă Comisiei Envi, Comisiei PETI, Agri pentru că mi-au permis să vin aici să, pre- să prezint această inițiativă cetățenească care vizează interdicția glifosatului și protecția cetățenilor față de un mediu toxic. Vreau să spun la bun început că în plenară Parlamentul recent a adoptat uh, o uh, rezoluție care să ducă la interdicția acestei substanțe până în 2022. Cetățenii sunt îngrijorați despre acest lucru. Își doresc uh, o interdicție și o nerenoire a autorizației pentru această substanță chiar în acest moment. Această substanță trebuie chiar să iasă din circuitul agricol. Inițiativa noastră cere Comisiei să uh, propună statelor membre o astfel de interdicție, să reformeze uh, Uh, procedura de valoare științifică și să propună reduceri uh, globale ale nivelului de pesticide europeană. Colegii mei vor da mai multe detalii despre fiecare aceste puncte, dar eu voi spune ceva cu caracter general, care vizează structura inițiativei noastre. În primul rând, interdicția acestei substanțe, glifosatul, pentru că foarte mulți oameni de știință sunt de acord că această substanță este toxică, inclusiv organizația sau uh, organismele de reglementare europene. Iar uh, din partea OMC, iar International Agency for Research on Cancer a spus că probabil această substanță este probabil uh, carcinogenă. Practic, această substanță este găsită peste tot în multe alimente, cum ar fi în laptele praf pentru copii sau în uh, pâine și se și depune în uh, corp. Și probabil că dacă cineva se testează ca să vadă dacă are o uh, astfel de substanță în corp, va găsi rezultate pozitive. Iar ecosistemele în Europa se degradează din cauza acestei substanțe. Biodiversitatea suferă, ceea ce spun și agențiile europene de profil. <clears throat> Apoi dorim să uh, reformăm procesul de aprobare a acestei substanțe sau autorizație, pentru că glifosatul este un simbol negativ al uh, unui anumit tip de agricultură astăzi în Europa. De asemenea, dorim reformarea sistemului de evaluare. Un sistem, deci, mai transparent, mai independent. Este ceea ce se dorește, de fapt, și în legislația actuală europeană ce s-a întâmplat cu glifosatul se va întâmpla și cu alte sisteme și alte substanțe dacă nu luăm măsuri în acest sens. În sfârșit, dorim ca Uniunea Europeană să propună reduceri obligatorii ale nivelului acestei substanțe peste tot uh, în Europeană. Aici, în joc, este viitorul nostru. Deci, care ar fi elementele importante pentru noi în acest context? Astăzi avem o directivă privind folosirea sustenabilă a pesticidelor. Ele se pot folosi numai dacă alte metode au eșuat, iar statele membre au un mandat de a avea uh, niște nivele obiective pentru folosirea acestei substanțe. Însă, din păcate, directiva nu este bine implementată și Comisia încă nu a evaluat la rândul ei efectele acestei proaste implementări. Dorim ca directiva să fie consolidată cu ținte eh, europene și să îi ajute pe eh, agricultori această directivă să scape de pesticide. Pe lângă glifosat, peste alte 500 de pesticide sunt autorizate în Uniunea Europeană. Atunci când aceste pesticide ies de pe piață sau sunt restrânse ca folosire, companiile de profil pun pe piață alte pesticide, încă și mai eh, toxice. Bineînțeles, că există consecințe ecologice foarte grave în cazul în care aceste substanțe continuă să persiste în ecosisteme, atacând, de pildă, polinizarea, fertilizarea solului, uh, dar și uh, posibilitățile naturale de contracarare a dăunătorilor. Iată aceste trei obiective pe care țării noștri, număr de 1 milion și 300, le-au cosemnat cu această inițiativă. Și am reușit să colectăm aceste semnături în mai puțin de 5 luni. Subliniez acest lucru. Ceva fără precedent. Este un record pur și simplu și a fost posibilă în parte mulțumită unei coaliții foarte bune de ONG-uri, dar și de sindicate, asociații de producători, victime ale poluării și așa mai departe. Dar nu numai. Uh, în centrul acestei inițiative se găsesc tocmai cetățenii care și-au dorit acest lucru și care n-ar fi putut și fără care nimic nu s-ar fi putut întâmpla. Și multe mii de semnături au fost colectate în parcuri, în magazine, în fața școlilor, la uh, țară sau uh, la oraș, în foarte multe țări. Și vreau să vă prezint câteva imagini uh, despre modul în care am reușit să strângem aceste semnături. So, as you can see, a lot of work. The success. Deci, am muncit mult și asta înseamnă că cetățenii doresc ca noi să acționăm. În general pe pesticide și mai cu seamă în ceea ce privește glifosatul. Cetățenii doresc acest lucru din partea instituțiilor europene. Cerem și noi Comisiei Europene să ne ia în serios. Cetățenii europeni sunt îngrijorați uh, și aceste îngrijorări sunt cât se poate de legitime. Parlamentul, uh, publicul european se exprima prin intermediul Parlamentului, prin intermediul inițiativei cetățenești și prin multe sondaje care au arătat cu toatele că majoritatea își doresc o interdicție a acestei substanțe, glifosatul. Politica europeană trebuie să fie exemplară din punctul de vedere al guvernanței democratice, iar procesul uh, care însoțește autorizarea acestei substanțe este orice numai democratic nu este. Și cetățenii europeni uh, s-au hotărât să-și facă vocea auzită chiar aici, la Parlamentul European, în mod democratic. Și, și Comisia a fost intervelată de-a lungul verii privind această substanță și acum am, avem această inițiativă cetățească europeană care are exact această menire. În ciuda succesului nostru ca inițiativă, Comisia nu a făcut nimic, nu ne-a oferit nicio soluție și așa mai departe. Statele membre însă din ce în ce mai mult întorc spatele acestei substanțe. Iată, Comisia are ocazia de a fi lider și de a propune o uh, interdicție acestei substanțe, o nerenoire a autorizației acesteia deciziile politice, cum ar fi aceasta, înseamnă uh, leadership, înseamnă viziune și înseamnă să reprezinți interesul cetățenilor față de uh, multinaționale și față de alte lucruri. Este foarte clar că uh, trebuie să scăpăm de această dependență chimică. Ne dorim un viitor netoxic. Nu va fi simplu să scăpăm de această adevărată dependență, uh, e nevoie de multă muncă în cooperare în toată Uniunea Europeană cu toate statele membre și mai ales sprijinind fermierii pentru a găsi soluții viabile și accesibile pentru locuirea acestei substanțe. Însă, de fapt, există deja astfel de soluții. Există locuri unde fermierii pot foarte bine să se descurce fără glifosat și chiar fără niciun fel de pesticide. De fapt, uh, viitorul nostru fără pesticide nu este deloc o chimeră. Câtă vreme avem voința politică de a avea un viitor mai bun pentru toți cetățenii noștri în Europa. În 2009, Europa a hotărât să adopte legislația uh, privind pesticidele cea mai protectivă din lume cu majoritatea calificată de statele membre cu ajutorul Comisiei și a Parlamentului. Cetățenii europeni astfel așteaptă în mod legitim ca această uh, legislație modernă să fie implementată, dar nu asta se și întâmplă. Glifosatul arată că legislația uh, aceasta modernă pur și simplu nu este implementată așa cum trebuie uh, Evaluarea independentă a literaturii științifice, respectiv evaluarea riscurilor. Să sperăm că această inițiativă cetățenească va fi un semnal de alarmă în ultimă instanță pentru comisie care să înțeleagă că ea este răspunzătoare în fața cetățenilor și nu în fața corporațiilor multinaționale. Europa are astăzi ocazia de a fi liderul în această mișcare de uh, uh eliminare a substanțelor toxice. Aș vrea dori să dau câteva citate din uh, Uh, ce ne au trimis cetățenii. Cineva spune, nu trebuie să așteptăm. Consecințele de mediu și de sănătate pot fi dramatice. Trebuie să fim curajoși, așa cum trebuie să fie curajoase instituțiile astăzi pentru a-și putea recâștiga încrederea cetățenilor care deseori a fost afectată de lobby-uri și așa mai departe. Cu alte cuvinte, puteți să faceți ceva, aveți ocazia de o face astăzi. Vă mulțumesc foarte mult! Domnul Andrew Kaitis are cuvântul acum, vă rog. Uh, honorable uh, Chair of the Committee, Honorable Vice Chair of... Stimați eurodeputați, doamnelor și domnilor, reuniunea de astăzi este a doua oportunitate pentru o discuție formală despre inițiativa cetățen- cetățenilor Interziceți glifozatul, protejați cetățenii de, toxicide, de, de uh, pesticide toxice. Mă scuzați. Se organizează uh, acum această audiere. Deja luna trecută, pe 23 octombrie, Comisia a luat notă de această inițiativă cetățenească. Salutăm faptul că astăzi însă are loc o reuniune mult mai amplă. Sunt trei comisii asociate, Agri, ITRE și PETI și, bineînțeles, e și Comitetul Economic și Social. Doresc mai întâi să mulțumesc organizatorilor pentru faptul că își exercitează dreptul conferit prin uh, tratatul de la Lisabona, mai ales când e vorba de exprimarea unor îngrijorări. Eu cred că aceste acte de implicare pot să sporească înțelegerea reciprocă pe subiectele sensibile și pot să contribuie la o mai bună definire a viitor, vi, politicilor viitoare. Și de aceea, noi salutăm mobilizarea cetățenilor europeni în ceea ce privește chestiunea pesticidelor în Uniunea Europeană. Subliniez pe această cale că această inițiativă are trei obiective și, prin urmare, nu se limitează la o decizie unică. E vorba de chestiuni mai ample în ceea ce privește politicile europene cu privire la utilizarea pesticidelor și se face o evaluare la Uniunea Europeană. Evident, pesticidele niciodată nu vor câștiga într-un concurs de frumusețe. E clar pentru toată lumea și să sperăm că niciodată nu se vor bucura de locuri de top la nivelul popularității publice. Dar, cu toate acestea, ele joacă astăzi un rol important în ceea ce privește asigurarea necesarului de hrană. Fermierii au nevoie pentru combaterea bolilor de pesticide, pentru uh, ca uh, produsele, produsele agricole să nu fie distruse în întregime. Au nevoie de fungicidele necesare pentru ca uh, au avut nevoie, mă scuzați, de fungicidele necesare Uh, pentru a evita problemele cu produ- producția de cartofi. Vă amintiți ce s-a întâmplat cu criza cartofilor în Irlanda mai de mult? Sunt mari probleme în ziua de astăzi și e nevoie într-adevăr de măsuri de protecție. Noi suntem fruntași în ceea ce privește mediul și totuși producția de alimente și implicațiile de mediu vin uh, sub un control din ce în ce mai aspru și înțelegem dorința societății de a trece înspre o producție de alimente mai ecologică și mai durabilă. Sunt multe măsuri deja disponibile în PAC și acestea cuprind mai întâi promovarea agriculturii bio, apoi uh, sistemul de consiliere a fermierilor pentru măsurile de agromediu, la greening și la dezvoltare rurală și foarte multe proiecte de cercetare. Dacă vrem să avem o producție alimentară mai rezistentă, care să facă testul viitorului și care să răspundă noilor provocări ale viitorului, trebuie, bineînțeles, să utilizăm cel mai bine toate instrumentele care ne sunt puse la dispoziție. E nevoie de o gestionare integrată a pesticidelor. Evident, acesta este un capitol important în ceea ce privește absolut orice model viitor de producție de alimente. În ceea ce privește conținutul inițiativei, vreau să spun foarte clar. Comisia nu este unicul acord, unicul actor implementat în ceea ce privește uh, aprobarea pesticidelor. Statele membre joacă un rol cheie în ceea ce privește evaluarea, aprobarea și autorizarea. Și de aceea ar trebui ca și statele membre să fie considerate parteneri egali în ceea ce privește operațiunea în sistemul de autorizare. Deci avem mai întâi uh, aprobarea unei substanțe active la nivel european. Aceasta este urmată de autorizarea unui produs care conține substanța respectivă la nivelul statului membru. Totul se bazează pe principiul subsidiarității. Și apoi uh, mai sunt chestiuni uh, de agromediu, chestiuni economice care sunt avute de, în vedere în statul membru. Deci sunt elemente care vizează nu doar Comisia, ci și statele membre, fiind dat că sunt competențe clar partajate. Înainte să închei, doamnelor și domnilor, stimați eurodeputați, doresc să spun că toată lumea dorește un rezultat sigur, toată lumea țintește spre același obiectiv. Alimente produse în mediu sigur, etic, durabil, prietenos cu mediul înconjurător, cu un efect negativ minim asupra nostru, asupra sănătății noastre și asupra mediului înconjurător. Este un lucru de bun simț. Avem parteneri colectivi pentru a ne asigura împreună că sănătatea și mediul nostru sunt protejați. Este o răspundere socială și noi toți trebuie să Uh, facem tot posibilul pentru noi și pentru generațiile viitoare, în așa fel încât să facem față provocării împreună. Primul obiectiv este acela de a avea siguranță la capitolul pesticide. Apoi, să minimizăm riscurile și să încurajăm utilizarea de metode mai blânde cu fiecare ocazie. Comisia este foarte activă, dorește să obțină aceste obiective și deja de ani de zile. Comisia acționează în conformitate cu cadrul legislativ în ceea ce privește produsele pentru protecția plantelor. Dorim să fie utilizate pesticidele în mod durabil. Aici avem potențial de a reduce foarte mult riscurile care apar din cauza suprautilizării sau utilizării proaste a pesticidelor. E ceva ce ține de noi. Avem raportul Comisiei în ceea ce privește utilizarea durabilă a pesticidelor. Avem și o directivă și acolo se fixează foarte clar un cadru unde e nevoie de progres din partea statelor membre. De fapt, în raport există mari variante și variabile de implementare a directivelor. Statele membre ar putea face mai mult, mai ales în ceea ce privește informarea publicului cu privire la pesticide. Și în ceea ce privește utilizarea sau interdicția în zone sensibile, de exemplu în parcuri sau în apropierea școlilor. Trebuie să ne axăm pe utilizarea tehnicilor integrate de gestionare a pesticidelor. Și e nevoie de eforturi la nivel uh, transfrontalier de-a dreptul. Mulțumesc foarte mult, aștept cu nerăbdare discuția fructoasă de astăzi, de la audiere. Mulțumim! Și acum, uh, de la Comisia Economic, Comitetul Economic și Social, domnul Brandon Burns, două minute, vă rog. CESE a fost creat prin tratatul de la Roma. E format din reprezentanții sindicatelor, angajatorilor și ONG-urilor. În secțiunea noastră avem grupuri de experți din cele trei domenii și ne ocupăm de agricultură, mediu și dezvoltare rurală. Vreau să vă spun că noi credem că E foarte important conceptul inițiative cetățenești și că ar trebui să includă mai multe posibilități de schimb cu societatea civilă la nivel procedural. Și salutăm așadar propunerile Comisiei din septembrie cu privire la normele inițiative cetățenești și simplificarea. Acum elaborăm și noi un aviz. Suntem o punte între instituțiile europene și cetățenii europeni. Abordarea cu inițiativa cetățenească a fost aceea de a oferi un forum în așa fel încât să poată fi prezentate acolo inițiativele de succes și dezbătute. Nu avem uh, o, un aviz oficial cu privire la glifozat, dar am organizat o dezbatere pe agricultură, mediu și dezvoltare rurală, la care să poată participa părțile interesate, mai ales cele care au legături profunde cu glifozatul. Și uh, cei care au promovat uh, inițiativa cetățenească au venit la o sesiune plenară cu 350 de membri de la CESE. În timpul dezbaterii despre inițiativa cetățenească au fost dezbătute deschis toate subiectele. De exemplu, n-a existat consens la nivelul societății civile dacă după ce termină, după ce se term, după ce expiră, mă scuzați, certificatul de utilizare a glifozatului, să existe o abolire totală sau nu. La noi există o oglindă a societății și mă gândesc că nu vă surprinde acest fapt. Dacă ar fi să încerc să explic eu pozițiile din această dezbatere, aș zice în felul următor. Sigur că nimeni nu vrea substanțe chimice nesănătoase în mediu și în mâncarea noastră. E foarte clar că politicienii uh, și strategii politici sunt într-o situație dificilă. Diferite studii academice vin cu concluzii <laughs> aproximativ opuse. Și uh, m au mai existat îngrijorări în ceea ce privește ceea ce pare să fi fost Uh, o implicare profundă a multinaționalilor și a anumitor grupuri de mediu pentru a promova niște poziții care nu au fost benefice de acestei dezbateri importante. Dezbaterea ar fi trebuit să se bazeze pe dovezi și pe fapte, nu pe emoții sau pe uh, informații denaturate și care induc în eroare. Mulțumesc pentru oportunitatea de a prezenta dovezile noastre. Mulțumim foarte mult! De la Peti vicepreședintele Paul Ciachi. Vă dau cuvântul. Mulțumesc, doamnelor și domnilor. În numele Comisiei PETI din Parlamentul European, mă bucur să declar că PETI salută oportunitatea de a găzdui o dezbatere cu privire la ECI și cu privire la acest subiect important. Ca vicepreședinte de la PETI, mă bucur să văd că s-a ajuns în etapa audierii publice a acestei inițiative cetățenești în Parlamentul European. După cum am constatat în ultimii ani, uh, prin regulamentul pentru inițiativa cetățenească, nu este întotdeauna ușor ca cetățenii să ajungă în această etapă și să adune un milion de semnături necesare. Este foarte important să notăm următoarele. Cadrul juridic pentru inițiativa cetățenească este în revizuire acum la Comisie. Parlamentul, în curând, va adopta o poziție în ceea ce privește noua propunere legislativă pentru ca inițiativa cetățenească să fie mai orientată către cetățeni și să fie un instrument mai accesibil uh, pentru democrație participativă. Nu în ultimul rând, doresc să subliniez că, până acum, PETI a primit mai multe petiții pe acest subiect. E vorba de abolirea sau restricționarea utilizării glifozatului și acest fapt ilustrează importanța subiectului pentru mulți cetățeni din Europa. Din acest motiv, Peti salută audierea de astăzi. Este o oportunitate de a aprofunda această dezbatere. Dorim să găsim o soluție orientată către cetățeni. Dragi prieteni, urez tuturor un dialog încununat de succes astăzi aici. Doamnă președinte, vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Acestea au fost declarațiile introductive și după cum am anunțat deja, acum luăm în parte fiecare obiectiv al inițiativei. Fiecare obiectiv va primi o rundă separată de discuție. Începem cu prezentarea obiectivului din partea uh, reprezentantului Comisiei pentru Cetățeni, apoi membrii vor adresa întrebări, Comisia și reprezentanții uh, Comisiei vor răspunde, după care uh, concluziile. Deci cam acesta va fi formatul. Îi rog pe colegi să respecte timpul, două minute pentru fiecare întrebare. Așa că începem uh, primul tur. E vorba de obiectivul cu privire la abolirea glifosatului, doamna Francisca Achterberg, reprezentanta Comisiei Cetățenilor, este cea care va prezenta obiectivul, are la dispoziție 5 minute. Doamnă, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, bună ziua, doamnelor și domnilor și mulțumesc pentru prilejul oferit. Ah, mi-am regăsit microfonul meu. Scuze. când o să se afișeze și prezentarea pe care am pregătit-o, voi putea să vă vorbesc despre primul obiectiv, Trebuie să invit și o echipă de tehnicieni la audierile noastre, e clar. Între timp, permiteți-mi să mulțumesc încă o dată Parlamentului European pentru organizarea acestei audieri care pică la țanc, dacă aș putea spune așa, în momentul de față, în ceea ce privește glifozatul. În privința primului obiectiv și anume interzicerea glifosatului, permiteți-mi să vă spun de ce cer cetățenii europeni această interzicere. În primul rând, glifozatul are efecte dezastruoase asupra mediului înconjurător, pentru că până la urmă este făcut pentru a ucide plantele, orice fel de plante. De asemenea, glifozatul este o substanță toxică pentru o gamă foarte largă de specii. Reptile, organisme acvatice, mamifere, etc. Toxicitatea glifosatului, precum și efectul de propagare pe care îl are în mediul înconjurător, îl transformă în mașina de ucis uh, cea mai teribilă. În al doilea rând, glifosatul uh, prezintă o amenințare foarte gravă la adresa sănătății omului. A fost uh, clasificat drept o probabilă cauză de cancer conform Agenției Internaționale pentru Cercetare în domeniul cancerului, organizație, a, organizație Mondială a Sănătății și uh, conform datelor uh, există o serie de um, efecte negative la adresa sănătății reproducătoare, neurotoxicității și așa mai departe. În uh, legislația europeană se spune că orice fel de pesticid acceptat pe teritoriul european nu trebuie să aibă efecte la adresa mediului înconjurător sau să afecteze mm, sănătatea populațiilor vulnerabile. Cu alte cuvinte, aceste mm, mm, substanțe nu trebuie să fie posibil să cauzeze cancer. Evaluarea de risc uh, europeană făcută de EFSA recunoaște că există riscuri pe termen lung la adresa păsărilor și mamiferelor dar declară că um, ris riscurile la adresa sănătății umane nu pot fi, sunt insuficient bazate, mai ales în ceea ce privește legătura cu apariția cazurilor de cancer. Însă, permiteți-mi să subliniez faptul că acest studiu al EFSA este foarte viciat. Ce am putut constata este că evaluarea de risc realizată de agenția uh, germană BFR se bazează pe uh, răspunsul la uh, studii cerute de uh, producătorii din domeniu, inclusiv de către Monsanto. Am uh, observat că experții europeni nu au evaluat toate datele din aceste studii ale sectorului industrial, ci s-au bazat în mare parte pe propria interpretare a sectorului industrial a acestor date. Drept rezultat, multe concluzii foarte importante au fost lăsate în afara evaluării EFSA a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară, care de altfel a și recunoscut acest fapt. În ceea ce privește studiile publicate, experții europeni au copiat întru totul evaluarea sectorului industrial în rapoartele europene. Deci nu există niciun semn de evaluare independentă la nivel european, instituțional european. În încheiere, în numele a mai mult de un milion de cetățeni europeni, cerem ca Comisia Europeană să propună o interdicție a glifozatului. Știm, Comisia nu este singura implicată în această interdicție, dar uh, inițiativa cetățenească se adresează Comisiei Europene, așadar cerem acesteia să interzică glifozatul pe baza evaluărilor de risc făcute până acum și recunoscute de altfel atât de Agenția Europeană pentru Produse Chimice cât și uh, de cea pentru siguranța alimentară legătura cu uh, cancerul, cu apariția cazurilor de cancer, este clară. Aș, ar trebui așadar să se aplice principiul de precauție. Există și alți factori uh, care ar putea fi uh, constitui o temelie pentru această interdicție. Noi nu ne-am închipuit niciodată atunci când am lansat această uh, inițiativă că lucrurile ar putea să fie chiar atât de rele cerem Parlamentului și Comisiei să investigheze uh, problemele uriașe apărute în evaluarea de risc. Mulțumesc, dau acum cuvântul membrilor Parlamentului European, începând cu doamna Pilar Ayuso. Vă reamintesc, nu mai mult de două minute. comisar. Vă mulțumesc, mulțumesc, domnule comisar. Mulțumesc uh, și pentru organizarea acestei întruniri. Ne-ați uh, arătat cum ați uh, strâns semnături în centrul, centrul unor orașe. Eu, dacă aș merge undeva spunând că aspirina e mortală, probabil că aș reuși să strâng semnături și pentru interzicerea acesteia. V-ați consultat cu agricultorii? Știți că glifozatul combate erodarea solurilor? Știți că îmbunătățește condițiile de cultivare a solului? Știți că uh, permite să se economisească mână de lucru și energie mm, implicate în dezerbare? Ne-ați vorbit despre uh, raportul IARC, Agenția Internațională pentru Cercetare în privința cancerului. Ex- există și un institut american și un institut uh, german care au realizat astfel de studii. Departamentul de Agricultură al Statelor Unite, de asemenea, nimeni n-a spus vreodată că această substanță ar fi cancerigenă. Atunci când Agenția Internațională s-a exprimat, a spus că este probabil cancerigen acest glifozat și acesta, acest lucru la animale și nu și la oameni. Acest uh, institut, IARC, uh, a dat uh, dovadă clară de lipsă de transparență. Mai multe organisme internaționale au indicat că în primele proiecte lansate au existat rapoarte științifice conform cărora glifozatul nu este o substanță cancerigenă. Dar aceste elemente au fost apoi uh, îndepărtate din raportul federal. Eu aș avea o întrebare. Ce aveți de fapt cu Monsanto? Ce aveți împotriva lor? Dacă Monsanto n-ar fi lansat această substanță acum 40 de ani, astăzi n-ați fi aici să cereți uh, retragerea acestei substanțe. Uh, Doamna Dali are cuvântul. Vă mulțumesc, uh, doamnă președinte, și mulțumesc Parlamentului pentru acest prilej, dar mulțumesc și reprezentanților inițiativei cetățenești. În Parlamentul nostru se regăsesc multe puncte de vedere diferite. Eu îi reprezint pe socialiștii și democrații din cadrul Parlamentului European și din Comisia pentru Mediu. Ați spus uh, deja că <clears throat> știți uh, care a fost ultima rezoluție a Parlamentului European de luna trecută în acest domeniu. Noi nu suntem de acord cu propunerea Comisiei de prelungire a licenței pentru încă 10 ani, dar am vrea totuși să existe o perioadă de grație până în 2022. Cerem de asemenea o interzicere imediată pentru spațiile publice, dar apoi și o reducere treptată pentru utilizările agricole. Ne dăm seama că este nevoie de o perioadă de timp pentru ca sectorul agricol și industrial să se adapteze. Însă, sunt de acord cu preocupările pe care, despre care ați vorbit, lipsa de transparență, um, independența sau lipsa de independență din studiile științifice. În prezentarea dumneavoastră ați vorbit despre evaluarea de risc și faptul că aceasta a fost oarecum viciată din cauza faptului că s-a bazat pe um, studii comandate de sectorul industrial și că până la urmă multe um, paragrafe au fost întru totul copiate din aceste studii ale sectorului industrial. E vorba despre un subiect uh, foarte uh, important uh, și pentru cetățeni și pentru mulți dintre membrii Parlamentului European. <clears throat> Sunteți de acord cu faptul că de multe ori când o substanță chimică este interzisă, sectorul industrial foarte rapid o înlocuiește cu alta. Deci, tocmai de aceea v-aș întreba, ce vă așteptați să obțineți cu această interdicție a glifozatului? Deocamdată nu există evaluările științifice necesare. Precum spuneați și dumneavoastră, aceste substanțe de fapt pot fi înlocuite cu alte substanțe dăunătoare. Și apoi, cum uh, propuneți să se reglementeze producerea și utilizarea acestor substanțe în afara uh, teritoriului Uniunii Europene? Doamna președinte intervine. Doamna Gerling are cuvântul două minute. Mulțumesc. Bun venit uh, membrilor celorlaltor comisii parlamentare. Aș avea câteva întrebare, dacă îmi permiteți. În primul rând, știți că studiul IARC, Agenția de Cercetare pentru Cancer, Um, se contrazice cu studiile științifice din domeniu? ECA, EFSA, chiar și Organizația Mondială a Sănătății se numără printre cei care nu sunt de acord cu concluziile studiului IARC, și anume că glifosatul este cancerigen. Așadar, de ce insistați și persistați cu această învinovățire cum că glifozatul ar fi cancerigen. În al doilea rând, ați vorbit de faptul că mm, cetățenii sunt preocupați datorită faptului că în testele de urină se relevă prezența glifozatului. Dar nu spuneți deloc că analizele din ziua de astăzi sunt atât de exacte încât în analizele de urină poți regăsi o sumedenie de elemente. Deci, dacă nu spuneți și în ce proporție s-a găsit această substanță în urină, cred că este o declarație într totul irresponsabilă. Și apoi, în spatele acestei inițiative stă un uh, efort foarte mare. M-am uitat pe site-ul uh, organizației WeMove și am putut vedea că uh, aceasta numără cam un milion de membri. Deci pentru a ajunge la 1,3 milioane de semnături, mă întreb cum ați făcut. Mă tem că multe dintre aceste persoane au fost induse în eroare. 1,3 milioane de cetățeni europeni înseamnă mai, mult, mai puțin de mai puțin de 1% din populația europeană. Așadar, de ce credeți că ar trebui într-adevăr să se interzică această substanță în Uniunea Europeană? Mulțumesc, domnul Uitema. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Țin să felicit uh, inițiativa cetățenească europeană. Cred că această inițiativă subliniază faptul că, până la urmă, toată lumea și-ar dori ca numărul substanțelor folosite în agricultură să scadă. Ar trebui să avem o utilizare durabilă a acestora și să facem tot ce ne stă în putință pentru a nu le folosi decât în ultimă instanță și în cantități cât mai mici cu putință. Cred că întrebarea de o mie de puncte este dacă o astfel de interzicere reprezintă chiar soluția pentru ca întregul sector agricol să reducă cantitatea de uh, substanțe folosite. Cum ne-am putea uh, transforma noi în bine sectorul agricol pentru a ne asigura că avem alternative mai bune și care să prezinte riscuri mai scăzute? Cred că în toată această dezbatere se amestecă două lucruri. În primul rând, aspectul uh, carcinogen al acestei substanțe. Nu cred că politicienii uh, își pot da cu părerea în această privință, pentru că nu suntem experți. Există un întreg sistem la nivel european, conform căruia se evaluează uh, valorile acestor substanțe. Avem criterii în legislația noastră și așadar gradul de uh, carcinogenitate poate fi um, declarat. Și apoi, în ceea ce privește utilizarea durabilă a acestor substanțe chimice, cred că ar trebui pe acest subiect să mai discutăm și să discutăm serios. Oare interzicerea, interzicerea pur și simplu a acestor substanțe este o soluție? Mă întreb dacă discutăm uh, subiectul potrivit și dacă ne punem întrebările care trebuie pe acest subiect. Mulțumesc. Domnul Dover. Vă mulțumesc. Domnul Dorfman. Mulțumesc în primul rând pentru faptul că ați fost în măsură să lansați inițiativa cetățenească sunt implicat și într-o altă inițiativă, adun semnături, știu cât de greu este și n-ar trebui să discutăm aici dacă e corect să fie un milion sau nu. Până la urmă, noi am decis așa în 2009 și de aceea acest instrument trebuie să fie recunoscut ca atare. Cu privire la subiect, de principiu, cred că trebuie să existe criterii științifice nu orice alte criterii de campanie, de orice fel. Și în ceea ce privește aprobarea pesticidelor în Europa, cu mecanismul nostru care se bazează pe EFSA, nu cred că este superficial. Ne uităm cât de puține pesticide au fost uh, aprobate în ultimii ani. Ne uităm uh, cum marile companii se retrag din, uh, de pe piață, tocmai pentru că aprobarea este greoaie și tocmai pentru că este uh, Uh, tot, mai ușor să faci uh, afaceri în medicină prin comparație. Nu mă mai refer la IARC. Cred că a devenit foarte clar că aceste, acest studiu uh, e foarte greoi. Această campanie este foarte superficială. În urmă cu câțiva ani, la televiziunea germană a existat un raport cu imagini oribile, cu uh, copii născuți prematur despre care s-au spus că au apărut din cauza glifozatului. Dar uh, virusul Zika s-a dovedit a fi responsabil despre asta, dar nimeni n-a mai făcut o erată să spună că nu glifozatul, ci Zika. Lucrurile au fost lăsate așa, au fost trecute sub tăcere. E bine, campaniile astea nu sunt uh, ok așa. Glifozatul este un ierbicid. și ierbicidul nu trebuie să ajungă în plantă. De exemplu, dacă utilizăm uh, ierbicidul și uh, dacă utilizăm ierbicidul, el nu are voie să ajungă în alimente. Asta se întâmplă dacă e utilizat corect. Și acum întrebarea mea este, nu credeți că acest Parlament are o poziție plină de răspundere când propune să găsim o cale în următorul deceniu cu o strategie de uh, renunțare treptată la glifozat? Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Andriu. <clears throat> Uh, Vă mulțumesc, doamnă președinte. Permiteți-mi înainte de toate de a felicita membrii inițiativei cetățenești, care arată că într-adevăr există democrație în Europa. Da, chestiunea glifozatului este una controversată 1.300.000 de cetățeni europeni înseamnă mulți oameni, responsabili sau irresponsabili, cum a lăsat să se înțeleagă unul dintre colegi. Poziția și părerea fiecăruia dintre cetățenii europeni care și-o exprimă trebuie ascultată. Uh, revelațiile din Monsanto Papers nu pot fi trecute sub tăcere. După ce IARC spune că glifosatul este probabil cancer cancerigen, după ce uh, din uh, iunie anul trecut uh, această substanță a fost introdusă pe um, lista substanțelor probabil cancerigene, nu putem închide ochii. când uh, sunt uh, pulverizate, când această sub, uh, substanță este pulverizată în cantități mari, efectele negative la asupra sănătății reies la suprafață foarte repede, atât în rândul consumatorilor, cât și în rândul agricultorilor. Trebuie să aplicăm principiul de precauție și să nu reînnoim autorizația pentru această substanță trebuie să protejăm cele 500 de milioane de europeni. Acest subiect foarte controversat trebuie transformat într-o posibilitate pentru Europa, într-o, într oportunitate pentru ca Europa să arate că poate și vrea să-și apere cetățenii. Există soluții Uh, în domeniul agronomic pentru ca acest model bazat pe pesticide să se transforme în altceva mai curat. Încă de săptămâna viitoare, printr-un vot clar, trebuie să marcăm această dorință de a ieși din sistemul glifosatului, astfel încât uh, în următorii ani să uh, însoțim întregul sector agricol pentru a ieși din acest sistem care se bazează pe substanțele chimice dăunătoare. Mulțumesc! Conecna. Doamna Conecica, mulțumesc foarte mult. Doamnă președinte, domnule comisar, vreau să vă mulțumesc pentru această inițiativă, pentru că, de fapt, ea reprezintă o parte numai a puzzle-ului. Noi, la Parlament, la rândul nostru, am obiectat de lung și am pus o serie de întrebări. Problema este că nu am fost ascultiți. Ascultați și uh, Acum, uh, nouă state membre doar doresc să interzică această substanță, iar Comisia nu pare să dea ascultare acestor uh, doleanțe. Pentru că sunt state care, într-adevăr, doresc să nu mai permită această substanță. Glifosatul trebuie să-i ascultăm pe cetățeni, să îi protejăm, reprezintă uh, sarcina noastră, răspunderea noastră. Nu sunt de acord atunci când spuneți că uh, glifosatul a, nu a, a intrat în lanțul nostru a, a, alimentar. Este prezent până și în berea din Germania, peste tot. Și Există o suspiciune puternică acum că aceste substanțe sunt foarte periculoase, însă ce facem? Ignorăm toate datele care se acumulează și, în schimb, încercăm să adunăm argumente pentru a sta cu mâinile în sân. Așadar, vreau aici să aud argumente pro-acțiune. De ce să facem lucruri? De ce să facem lucrurile altfel, metode agronomice noi care să ne ajute să avem o altă abordare și pentru ca să nu permitem multinaționalelor să vină cu substanțe încă și mai periculoase. Eu cred că sunt și există o serie de noi metode actualmente și sunt state membre care se pot descurca foarte bine fără pesticide în agricultura lor. Trebuie să îi motivăm pur și simplu pe fermieri, pe cetățeni și statele noastre membre să facă acest lucru. Mulțumim pentru această inițiativă pentru că este un pas important uh, în acest uh, proces. Mulțumesc. Domnul Fronte. Grazie, președinte. Mulțumesc. Am primit un, un, peste un milion de semnături, un milion trei sute și, și sondajele și cel mai recent arată că mulți cetățeni sunt foarte împotriva acestei substanțe. Foarte bine, însă trebuie să fim realiști pentru că peste 25 de zile se termină autorizația. Parlamentul European cere interzic, interdicția totală uh, Uh, și, uh, și uh, treptată interzicerea până în 2022 și așa mai departe. Într-adevăr, avem ocazia de a scrie capitolul ultim al acestei substanțe în Europa. Nu trebuie să ne fie teamă de o situație cum este cea din Italia, care este mult prea timorată. Eu cred că Comisia, din potrivă, trebuie să profite de ocazie pentru a spune în mod istoric că Europa nu mai are nevoie de această substanță. În ultimele săptămâni, multe forțe politice au dorit să stârnească confuzia dorând o renoire a acestei substanțe, ceea ce este pur și simplu greșit și bineînțeles că trebuie ca uh, eliminarea treptată să înseamnă până la urmă o interdicție și nu altceva. Poate să existe și un alt uh, scenariu, în schimb, care să permită aceste substanțe să fie reînnoită la nesfârșit. Nu trebuie astăzi să permitem o renoire, nici măcar anuală, a autorizației acestei substanțe, pentru că ar fi un precedent. Trebuie uh, din potrivă să avem în minte o dată limită după care să nu se mai permite această substanță. Asta ar fi o adevărată victorie. Iată că comisia trebuie să fie pusă fața unei propuneri care să nu poate să fie refuzată. Plenarea și-a asumat această răspundere. Comisia poate să stea cu mâinile sân sau poate uh, Uh, să dea ascultare milioanelor de persoane care au semnat uh, uh, inițiativa cetățească, dar și Parlamentului care și-a spus cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, domnul Polci. Ah, thank you, Chair. Ah. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Stimați membri ai inițiativei cetățenești, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici și pentru inițiativa pe care o reprezentați și este bine că se întâmplă asta. Am câteva întrebări. Trei la număr. În primul rând, ați spus că Parlamentul European a adoptat o soluție, o rezoluție în acest sens. Colega Dali a repetat uh, conținutul practic al acestei rezoluții și vreau să vă întreb dacă dumneavoastră, ca reprezentanța inițiativei cetățenești, uh, ați putea să uh, preluați acest mesaj din rezoluția noastră și să spuneți că acesta este un mesaj reprezentativ pentru toată lumea. Ați vorbit despre caracterul uh, carcinogenic al acestei substanțe și există, s-a spus, o serie de îndoieli în legătură cu această situație. Însă, nu cumva există și alte efecte e, uh, ale acestei substanțe. De pildă, în țările baltice s-au identificat e, uh, și alte aspecte negative. Acolo nici nu s-a mai discutat autorizarea acestei substanțe. Și deci, vă spuneam, există și alte aspecte negative uh, ale glicofsatului, nu numai caracterul său potențial uh, cancerigen. Vă mulțumesc! Domnul Pedicini. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Astăzi este o zi capitală, deoarece reprezentanții cetățenilor se găsesc aici, la Parlament, în fața reprezentanților lor uh, și în fața celor care au venit cu această inițiativă pe care toată lumea o aplaudă. Eu m-aș adresa mai cu seamă colegilor parlamentari și aș pleca de la cele două păreri invocate aici. În primul rând, uh, iracul, care spune că probabil această substanță este cancerigentă și apoi EFSA, care spune că probabil această substanță nu este cancerigenă înseamnă că faptul că această substanță nu este cancerigenă, această ipoteză nu a fost în nicio clipă pusă în discuție. Comisia a propus o reînnoire a autorizației pe 10 ani. Parlamentul, pe bună dreptate, se opune, însă noi am fi avut doar mesaj politic <clears throat> cu această rezoluție. Însă noi ne-am uh, Uh, băgat într-o discuție ca să ajungem la un compromis optim în această situație. Ce compromis poți să atingi atunci când vorbești despre ceva cu potențial cancerigen? 5 ani, 10 ani? Uh, Uh, ce să creadă cetățenii? Ei pur și simplu își doresc această substanță să fie interzisă câtă vreme nu s-a dovedit că nu este cancerigenă. De aceea noi am propus un amendament cu o interdicție totală și imediată a acestei substanțe în toată Uniunea Europeană. Și vreau să vă spun, dumneavoastră, celor de la inițiativa cetățenească, faptul că acest amendament a fost respins de majoritatea parlamentarilor din Parlamentul European și atunci, în propunerea Comisiei, nu se mai vorbește despre interdicția glifosatului um, uh, peste 5 ani, așa cum am votat noi, ci pur și simplu de o renoire după 10 ani. Deci, noi vreau să vă spun că suntem cu conștiința împăcată și cu coloana vertebrală uh, așa cum trebuie, pe când mulți cei de aici în această sală dau dovadă de ipocrizie. Doamna Hazelcap. Mulțumesc! Mulțumesc! Doresc să Mulțumesc pentru inițiativa aceasta pentru abolire a glifozatului. Este o implicare profundă pentru abolirea acestei substanțe. 1,3 milioane de cetățeni sunt îngrijorați. Deci există acceptanță pentru abolirea glifozatului. Uh, și în agricultură. Noi, uh, având în vedere această inițiativă, am, între... am cerut comisiei să garanteze că aprobarea glifozatului nu va fi uh, prelungită până ce nu vom fi terminat cu inițiativa aceasta cetățenească și toate uh, deciziile uh, viitoare să fie relevante în funcție de această inițiativă. Comisia iată că ne-a spus că nu poate oferi această garanție și deci astăzi comisarul uh, nu, nici măcar nu s-a obosit să as- îi asculte pe cetățenii îngrijorați. Este rușinos faptul că Comisia Europeană vre- vrea să meargă înainte cu aprobarea pe încă 5 ani. Sunt uh, pericole pentru animale, pentru om, care sunt trecute cu vederea, pentru că, indiferent cât costă această otravă Monsanto, ea trebuie să rămână pe piață. Cum uh, ne vom uita în urmă? La o comisie care uh, a, a, ne-a protejat în fața substanțelor uh, periculoase sau la o comisie care, din turnul său de fildeș de la Bruxelles, a dansat pe muzica industriei. Vreau să termin pe o notă pozitivă. E speranță pentru cei care se opun în fața glifozatului. Din ce în ce mai mulți cetățeni, state membre și fermieri, plus Parlamentul European, pledează pentru o abolire cu un phasing out rapid. Și uh, faptul că această atitudine ia amploare ne ajută până ce această otravă dispare din mediul nostru, din alimentele noastre și din corpul nostru. Și o întrebare către doamna Achterberg. Din studiile recente rezultă că glifozatul nu este doar probabil cancerigen, ci joacă și un rol în ceea ce privește cauzarea rezistenței antimicrobiene și accentuarea acesteia. Sunteți de părere cu mine, de aceeași părere cu mine că ar trebui să existe că pentru a avea o abolire totală uh, trebuie să facem, uh, să luăm astăzi uh, câteva măsuri adiționale și dacă da, care sunt acestea? Mulțumesc, domnul Agnew. I hope when the citizens were asked these questions. Când cetățenilor li s-a pus această întrebare, eu sper că li s-a reamintit și faptul că, da, probabil că glifosatul este carcinogenic, așa cum spune OMC-ul, dar OMC-ul mai spune că și probabil să ți stai părul este cancerigen sau dacă stai în fața unui cămin uh, uh, um, în fața focului sau uh, dacă lucrezi noaptea sau dacă bei cafea și atunci ai, ai risc de uh, cancer și poate că ai la fel de mult risc de cancer când bei cafea decât atunci când ai glifozat. Și așa s-a întâmplat și când uh, s-a inventat electricitatea. Dacă ne-am fi gândit la toate riscurile puse de ea, n-am fi avut nici până ziua de azi electricitate. Uh, și este foarte clar că de 40 de ani se folosește această substanță. De multă vreme cetățenii au fost expuși această substanță, slavă Domnului, și uh, nu au fost mari probleme, dar mai sunt și alte uh, substanțe, alte probleme aici. Fermierii care folosesc substanța asta uh, în mod foarte concentrat, deci fermierii, um, uh, cei de specialitate. Și ei au fost expuși, au foarte expuși, dar nu s-au dus la doctor pentru că nu sunt probleme. Nu au fost dovezi cu această problemă. Dacă interzicem această substanță, ce se întâmplă? Ce vor face fermierii? Vor cultiva pământul și îl vor extenua și nu vor reuși să se luptă împotriva uh, buruienilor. Și uh, este foarte clar că lucrurile se vor înrăutăți și uh, nu mai spune faptul că se va emite și mai mult uh, CO2. Nu vă doriți așa ceva, nu-i așa? Și uh, este foarte clar că avem și probleme cu structura solurilor, cu eroziunea solurilor și așa mai departe, prin acest mod de cultură fără uh, ierbicide. Și veți vedea uh, uh, modul în care vor dispărea și uh, viermii, pentru că uh, ei uh, nu vor mai uh, fi uh, prezenți cu noile metode. Uh, este, există o serie de uh, țări unde nu s-a interzis această substanță și sunt bine mersi. Care este menirea acestui exercițiu? Pur și simplu este un exercițiu de ură împotriva multinaționalei Monsanto, care uh, pur și simplu a lansat această substanță acum 20 de ani. Doamna Auken. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte. Eu reprezint Comisia PETI îmi pare bine de această inițiativă, dar avem, să știți, la Comisia PETI actualmente nouă petiții care discută această substanță, glifosatul, și, într-adevăr, e un subiect care este central la noi, la PETI, așa cum este important uh, uh, subiectul uh, lipsei transparenței și a conflictelor de interes. Dumne, dumneavoastră ați vorbit despre NGO-uri și despre Uh, alte entități și anumite probleme de conflict de interese. Însă ați văzut ce s-a întâmplat cu Monsanto Papers care au fost dezvăluite în Statele Unite la începutul acestui an și ați văzut câți bani sunt în joc aici. Și n-aș, uh, nu cred că aș risca dacă aș vorbi despre corupție și despre mită aici și sunt lucruri care sunt bine cunoscute și trebuie spuse pe șleau atunci când avem îndoieli în legătură cu transparența, transparența deplină, Și nu cred că transparența este faptul că te duci într-o cameră fără ferestră și trebuie să parcurgi rapid 600 uh, de pagini. Nu asta e transparență. Avem mari conflicte de interese și este o mare problemă pentru UE și pentru EFSA. Și e vorba aici de bani murdari care sunt plătiți de aceste companii Uh, și uh, aceste companii petrochimice sunt foarte îngrijorate că ar pierde piața, mult mai îngrijorată decât consecințele asupra fermierilor. Avem principiul proporționalității uh, care este înscris în tratate, dar mai mult decât atât, cetățenii, Parlamentul au nevoie să poată să intre într-un proces de discuție transparent, deschis, democratic și un proces care să nu fie influențat de bani sau de alte influențe și să avem încredere în instituțiile europene. Vă mulțumesc! Thank you. And now, um... Mulțumesc foarte mult! Dau cuvântul doamnei uh, Achtenberg, 15 minute, ca să reacționeze la întrebările colegilor. Mulțumesc foarte mult pentru aceste sau unele remarci încurajatoare, altele mai critice din partea deputaților europeni. O să răspund la una dintre ele direct, la unele grupat. Am 40 de minute? Nu 40, ci 15, precizează doamna președinte. Domnul Agnew, printre ultimii vorbitori, a vorb- ne-a vorbit și de alte substanțe problematice cum, sau alte probleme, cum ar fi consumul de cafea sau tura de noapte și care ar fi diferențele aici față de glifosat. Alți deputați ne-au spus că glifosatul uh, poate fi resimțit în fel și chip, nu-l uh, bem, dar uh, este prezent în 40% dintre solurile europene, e prezent, prezent în lanțul alimentar, în, în uh, stratul freatic și așa mai departe. Și chiar dacă nu bem această substanță, toți suntem expuși la ea. Ați spus că nu există dovezi de cancer al fermierilor. Permiteți-mi să uh, să corecteze această afirmație pentru că iar, la care mă voi întoarce, spune că a, a găsit dovezi de prezența cancerului uh, uman și mulți dintre subiecții vizați erau acești uh, fermieri, pe când uh, Monsanto, dar și EFSA au spus că aceste studii controlate nu sunt fiabile există dovezi, chiar dacă limitate, a uh, caracterului uh, cancerigen uh, al glifosatului, conform studiilor întreprinse de IARC. Alte aspecte acum. Cred că e mai bine să încep cu primul vorbitor. Se întreba dacă fermierii ar fi de acord cu interzicerea acestei substanțe în condițiile care le aduce atâtea profituri. Există tot felul de organizații ale fermierilor în Europa. Unele dintre acestea doresc uh, să nu renunțe la glifosat, chiar dacă sunt uh, vizați în prima linie și chiar dacă există niște dovezi ale caracterului cancerigen al glifosatului. Dar mai sunt și organizații de fermieri care au înțeles care este problema și care au și intuit uh, mersul lucrurilor, uh, în sensul că își doresc această substanță să dispară. Nu e vorba numai de a justifica această interdicție pentru ei, ci și uh, importanța însoțirii acestui proces, a ajutării fermierilor de a efectua această tranziție și mă bucur că în rândul femeilor înșiși uh, există această, această impresie. Am vorbit cu fermieri din Spania și Germania care mi-au confirmat aceste lucruri, dar nu am contactat pe nimeni din Spania. Alți deputați au spus că în alte părți ale lumii uh, S-au făcut studii, nu numai de către EFSA și ARC, dar și de către alții care au arătat că nu există suficiente dovezi în favoarea uh, legării uh, glifosatului de apariția cancerului. Iată de ce nu am uh, încredere în IARC de fapt, ce, mă scuzați, am încredere în acest institut pentru că lucrează cu uh, experți independenți care nu sunt supuși conflictelor de interes și ei lucrează numai cu date publicate și acest institut este foarte bine văzut ca și independență, ca și fiabilitate și în uh, martie 2016 o serie întreagă de cercetători au uh, sprijinit rezultatele găsite de IARC și, din potrivă, au criticat rezultatele publicate de EFSA. Și programul monografic uh, al IARC-ului iarăși este foarte mult supus atacurilor uh, recent, dar și foarte mult promovată sau apărat de o serie întreagă de cercetători. Um, cei din industria tutunului au lansat o campanie, mi se pare, similară în 2004, în momentul în care substanțe din uh, tutun au fost uh, considerate cancerigene. Cred că putem să tragem niște concluzii aici și cred că concluziile acestea nu sunt foarte pozitive pentru agenția noastră EFSA. Ei uh, trebuie să adopte niște reguli fiabile, transparente, independenți, să fie experții și să se lucreze numai cu date publicate. Ce exact asta face Institutul IARC. Bineînțeles că sectorul industrial nu își dorește așa ceva, dar aceasta este condiția pentru ca să existe un câștig de reputație și de încredere atât în rândul comunității, comunității științifice cât și în rândul ă, cetățenilor. Doi, ă, vorbitori aici uh, au spus că suntem într-o vânătoare de vrăjitoare împotriva Monsantului, care este cel care a inventat uh, și brevetat această substanță. Vreau să vă spun că mai bine de 20 de companii uh, pun pe piață glifosat. Nu numai Monsanto, așadar, dar, bineînțeles, Monsanto se află în prima linie și este principalul actor din GTF, cel care își dorește să mobilizeze cel mai mult uh, opinia publică pentru a-și atrage uh, de partea ei uh, publicul și am văzut în Monsanto Papers cum acționează reprezentanții acestei companii. That we want to achieve, Mr. Ce dorim să obținem? Ne întreabă doamna Dali. Deci, uh, ce să înlocuiască Monsanto, uh, ce să înlocuiască glifosatul și ce se întâmplă dacă interzicem importul uh, de glifosat, ce se întâmplă cu reziduurile din alimentele importate. Nu vrem ca glifosatul să fie înlocuit cu alte erbicide, alte substanțe chimice și, în egală măsură, nu credem că lucrurile se întâmplă pocnind din degete. Sunt două motive însă pentru care suntem optimiști. Deci, în primul rând, glifosatul este un erbicid total în Europa nu există o substanță chimică similară care să înlocuiască perfect glifozatul astăzi în agricultură și dincolo de asta. Știm cu toții că glifozatul este utilizat și de autoritățile publice, de companiile feroviare și de cetățeni, pur și simplu. Glifosonat, concurentul, glifozatului, nu mai poate fi folosit în Europa la scară largă. Utilizarea sa a fost restricționată din cauza efectelor asupra sănătății. Așa cum vă spuneam, nu este o substanță chimică ce să înlocuiască glifosatul. A fost lucru confirmat și în proiecțiile industriale care arată că fermierii au utilizat mai puține erbicide și ar răplăti mai puțin pentru erbicid. Asta este îngrijorător însă pentru industria substanțelor chimice și de aceea țin cu dinții de această substanță. Alternativa, și asta a apărut uh, în datele noastre, înseamnă schimbarea practicilor agricole. Și uh, această schimbare ar însemna că industria chimică nu mai câștigă bani. Și vreau să vă spun că aceste argumente, cum că o să fie rău fără glifozat, le-am mai auzit. Când nicotinoidele au uh, fost uh, interzise în Uniunea Europeană, s-a spus că alte substanțe chimice le vor înlocui și că oricum uh, răul va continua pentru albine. Dar astăzi, în 2016, avem date oficiale de la Regatul Unit care arată că utilizarea de insecticide pe rapiță nu a sporit masiv după interzicerea uh, substanțelor. N-au fost înlocuite cu alte insecticide utilizate anterior, peritroizi, iar peritroizii nu au înlocuit uh, acele pesticide acum. Uh, utilizarea acestor substanțe e aceeași, nu crește. Și la sfârșit aș dori să mai spun un lucru. Cerem, desigur, ca fermierii să nu utilizeze alte erbicide. Știm că sunt și alte substanțe la fel de rele și acesta este și motivul pentru care avem trei pretenții. Colega mea, Angelichi, va, veni și la, va ajunge și la treia uh, parte cu reducerea pesticidelor per total în Europa. revin, ajung și la ideile lui Julie Gerling. Glifozatul se spune că a fost identificat în urin. Acest aspect este problematic. De ce? Evident, cantitățile sunt mici, dar arată că această substanță e în corpul nostru și dacă IARC are dreptate și glifozatul este genotoxic și acest lucru e confirmat de mai multe studii independente, atunci nu există niciun nivel sigur, nu există niciun prag acceptabil în care glifosatul să fie sigur. Deci, uh, nu e întotdeauna o întrebare cât, ce concentrație ai în corp. E periculos, punct. Că avem uh, doar 0,3% din populație afectată, îmi pare rău, nu e așa. Mica v-a prezentat un uh, studiu la începutul sesiunii care arată că 70 până la 80% din populație, din populația chestionată în 5 țări europene, arată că susțin abolirea dincolo, mult dincolo de această inițiativă. Acum ea a adunat 1,3 milioane de semnături. Acesta este pragul fixat de Uniunea Europeană și nu vedem de ce să îl depășim noi. Ajung și la comentariul domnului Haitema. Dacă e răspunsul abolirea substanțelor chimice, dacă ne rezolvă problemele. Nu, dar este un prim pas. Primul pas este să oferim un răspuns de reglementare în fața pericolelor identificate. Credem cu tărie că pentru glifozat și pentru alte interdicții, rezultatul trebuie să fie o schimbare a practicilor în agricultură. Deja se întâmplă, Mica a spus asta, sunt mii și mii de fermieri bio care lucrează fără glifozat, chiar și fermieri convenționali care aleg să nu lucreze cu glifozat. Avem nevoie de aceste îmbunătățiri în practicile agricole. Avem nevoie de mainstreaming în așa fel încât toți fermierii să poată face asta. E mai multă muncă, mai multă cunoaștere, mai multă expertiză, așa este, asta se va cere de la fermieri. Unii experți chiar au spus că disponibilitatea acestei substanțe chimice ieftine a înfrânat inovarea în sectorul agricol. Vă rog să vă gândiți și la asta. Inovarea vine din necesitate întotdeauna. Cât timp această substanță chimică există, inovarea nu va veni. E ieftină, disponibilă la scară largă, fermierii o utilizează. Deci, dacă va fi abolită, vă puteți aștepta să apară mai multe locuri de muncă în agricultură, mai multă inovare acolo. Și un alt aspect foarte important, atât pentru eurodeputați cât și pentru comisar, uh, este că va trebui ca acești fermieri să beneficieze de mult mai mult sprijin. Au fost și câte, lansate câteva acuzații că a fost o campanie superficială și că folosim uh, date neconfirmate, domnul Dorfman a spus asta. Noi am fost foarte atenți ne-am referit la date științifice, la revizuirea IARC, pentru că este o revizuire cu autoritate în ceea ce privește substanțele cancerigene. Am spus și de ce avem încredere în IARC și nu cred că am făcut afirmații nenecesare în această campanie despre glifosat. Afirmații care să submineze efortul nostru. Și așa este, domnule Dorfman, credem că este un prim pas bun și plin de răspundere să uh, abolim glifozatul care se utilizează chiar înainte de recoltă, fiindcă așa se ajunge la reziduri pe alimente. Una Hazekamp zice așa că sunt uh, studii recente. Uh, de fapt, mă rugați să închei. Da, doamna Hazekamp a spus foarte mult, foarte bine, că se, se ajunge și la subminarea eficienței unor antibiotice importante din medicină din cauza glifozatului. Are un rol de jucat și la rezistența antimicrobiană. Este un alt studiu care uh, lansează noi îngrijorări. Nu e vorba doar despre glifozate, data aceasta e vorba și de alte erbicide, dar studiul acesta a venit cu un argument important. Autoritățile de reglementare ar trebui să se axeze uh, pe ceva mult mai amplu. Conceptul despre ce este sigur și corect în Europa s-a schimbat în timp și noi credem că trebuie să se reschimbe uh, în așa fel încât să țină cont și de aceste îngrijorări, pentru că rezistența antimicrobiană este un subiect masiv pentru Europa, cu siguranță pentru dumneavoastră, domnule comisar. Noi credem că ar trebui ca acest subiect să facă parte a evaluării riscului pesticidelor de asemenea. În încheiere, doresc să mă refer la faptul că toate aceste observații ne ajută și mulțumim pentru sprijinul Parlamentului Domnul Poci și ceilalți ne-au spus că Parlamentul a cerut o interdicție, o abolire a uh, glifozatului, parțial acum, cu una totală în 5 ani. Ne bucură această poziție parlamentară. Poziția noastră, poziția aici, reprezentată aici de inițiativa cetățenească este ca glifozatul să fie interzis acum. Poziția Parlamentului, în opinia noastră, este un compromis politic și este cea mai progresistă poziție cu putință și să sperăm că va ajuta la formarea unui compromis final în Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Thank you very much. Now I'd like to invite uh, Madame Sabine Iulie. Mulțumesc. Acum urmează doamna Sabine Iulie, director uh, la DigiSante. Vă aloc 5 minute, avem o mică întârziere, deci vă rog să țineți cont. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Ca punct de pornire, vreau să subliez în numele Comisiei că atât evaluarea riscului cât și aprobarea uh, glifozatului fac obiectul uh, respectării unor criterii din legislația pentru pesticide adoptată de Parlament și Consiliu. Doresc să spun că prevederile din această legislație includ și uh, protecția sănătății oamenilor, animalelor și protecția mediului înconjurător. Doresc să subliniez că prevederile din această legislație se bazează pe principiul precauției. Acesta este profund ancorat în aceste prevederi. După depunerea și evaluarea unei cereri pentru reînnoirea uh, aprobării uh, unei substanțe active, legislația obligă Comisia să acționeze, adică să adopte regulamentul reînnoind aprobarea unei substanțe pentru o substanță activă sau uh, în anumite condiții, sau să nu renoiască aprobarea substanței active. Legislația prevede și renoirea aprobării pentru o substanță activă dacă criteriile de aprobare sunt uh, întrunite. Și în procesul de reglementare, în ceea ce privește glifozatul, Comisia nu a identificat uh, niciun fel de eroare la implementarea acestei legislații. Mai e, desigur, și următoarea întrebare. De ce Uniunea Europeană nu abolește glifozatul și nici nu propune asta. Vreau să fiu foarte clar în exprimare. Nu sunt motive științifice sau juridice care să susțină o abolire a glifozatului în contextul legislației pentru pesticide la care m-am referit anterior. Cetă- inițiativa cetățenilor și prezentatorii acesteia s-au referit la o amenințare serioasă la adresa sănătății oamenilor. Spun că e valabil acest argument. Glifosatul a fost evaluat exhaustiv și independent de către statele membre, de către EFSA și de către Agenția pentru Substanțe Chimice, concluzia fiind, în toate cazurile, aceeași. O clasificare a glifosatului ca fiind o substanță cancerigenă nu este justificată. De asemenea, evaluarea de risc la nivel UE a conchis că atunci când glifozatul este utilizat în uh, uh, cadrul unor bune practici agricole, nu prezintă risc pentru animale, om și mediu. Autoritățile naționale din alte jurisdicții, Canada, Japonia, Australia, Noua Zeelandă, plus reuniunea OMS cu privire la pesticide, reuniunea comună, au ajuns la aceeași concluzie. Asta înseamnă că IARC Agenția Europeană pentru Cercetare pe Cancer rămâne singura agenție cu uh, o opinie divergentă în ceea ce privește caracterul carcinogen al glifosatului. Fiind date toate aceste informații disponibile despre glifosat și fiind dată evaluarea în amănunt, nu e motiv să punem sub semnul întrebării evaluările, evaluările științifice făcute în Uniunea Europeană despre glifozat. Uniunea Europeană a creat un sistem special în sensul evaluării. De aceea, la sfârșitul octombrie, lui octombrie, stat, Comisia a depus o cerere de aprobare pe 5 ani către statele membre. Doresc să mă refer la un mesaj despre phasing out Uh, despre eliminarea treptată a glifozatului. A venit din partea, și din partea acestei instituții, din partea Parlamentului. În condițiile actuale, prin leg legislația actuală, nu există nicio prevedere care să stabilească o dată fixă pentru phasing out, pentru eliminare treptată. Dar o renoire pentru substanța activă glifozat permite altceva sau cere altceva. Adică, statele membre au un an la dispoziție pentru a reevalua autorizarea tuturor produselor pe piață. Și asta înseamnă că statele membre vor ține cont de toate condițiile adiționale care au apărut în propunerile comisiei. Spre exemplu, să fie protejată în mod special pânza freatică sau să uh, se să nu se folosească înainte de recoltă sau uh, nu în spațiile, verzi, spațiile publice verzi. Deci aceste evaluări se vor face și uh, vor face obiectul renoirii utilizării glifozatului. Doamna Oaken a făcut o observație, nu sunt sigură că am înțeles bine. Cred că era o sugestie referitoare la evaluarea europeană și la luare și dare de mită, dacă bine am înțeles eu, vreau să resping formal aceste acuzații, aceste sugestii în numele comisiei, în numele meu și al colegilor mei. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Doamnă Achterberg, o scurtă reacție la ceea ce a spus comisia, dacă doriți, dar vă rog o frază și un minut. într-o frază, aș vrea să spun astfel. Nu e corect să lași această decizie cu privire la produse care conțin glifozat la latitudinea statelor membre. De ce? Fiindcă EFSA a spus că aceste formulări ar putea fi mai periculoase decât glifozatul singur. Sunt studii independente care au confirmat asta. EFSA spune că evaluarea evaluarea trebuie făcută. Întrebarea este cum să facă statele membre evaluarea, pentru că n-au datele. Nu sunt uh, cerințe de date pentru produsele individuale uh, înspre a arăta dacă există genotoxicitate, caracter carcinogen și așa mai departe. Efectele pe termen lung asupra sănătății nu sunt evaluate. Monsanto a spus că ei nu fac nicio evaluare. E o companie care a decis să uh, ignore aceste îngrijorări. Uniunea Europeană însă nu-și permite asta. Pentru noi este un alt motiv de a interzice glifozatul la nivelul Uniunii Europene. Mulțumesc! Prima rundă s-a terminat. A fost prima rundă de discuții și trecem la următoarea. E referitoare la obiectivul 2 E vorba de schimbări în evaluarea științifică la nivel european și schimbări la nivelul procedurilor pentru pesticide. Va fi prezentat acest al doilea obiectiv. Domnul Helmut Wurzschel este cel care va interveni uh, în numele cetățeni, uh, Comisiei pentru Cetățeni. Vă dau cuvântul preț de 5 minute. Okay. Guten Tag. Ich möchte alle an... Bună ziua! Doresc să îi salut pe toți cei prezenți. Mă bucur să pot să vă vorbesc astăzi. Sunt Helmut Burcher și sunt biochimist. Lucrez pentru uh, Friends of the Earth, prieteni ai lumii uh, și sunt autor uh, al cărții Dosarul glifosat, care se referă la procedura de aprobare în Uniunea Europeană și uh, la erorile din sistem. Europa, adică Parlamentul, Comisia și statele membre, în anul 2009, au dat un nou regulament pentru un pesticid. Este un regulament care a fost la vremea respectivă o piatră de hotar. Se dorea protecția mediului înconjurător și a sănătății omului. Se prevede că substanțele care sunt cancerigene, care distrug uh, Uh, aparatul reproducător care distrug mediul înconjurător să nu primească nicio aprobare. Apoi, trebuie să se țină cont și de uh, dovezile științifice din domeniu. Sunt studii publicate, studii independente, nu de ale producătorului. Acestea trebuie să fie avute în vedere în procesul de aprobare. Din 2011 ar fi trebuit să se ajungă la următoarea situație. Glifozatul deja de la bun început, de prin 2013, ar fi trebuit să fie uh, o substanță recunoscută ca fiind probabil cancerigenă. Deci n-ar mai fi trebuit să fie o substanță aprobată. Noi n-am mai fi atunci aici astăzi. Și iată-ne totuși, aici suntem și se întâmplă din cauza faptului că glifozatul este un exemplu al unei erori flagrante din sistemul de aprobare în UE pentru că autoritățile au avut uh, o atitudine de a ignora și de a dezminți uh, tot ceea ce s-a întâmplat în plan științific. N-a existat o consultare a studiilor independente. Și în baza acestor studii vreau să mă refer la efectele nocive ale glifozatului. În uh, literatura științifică, în trei din patru studii, se arată că sunt efecte negative ale glifozatului. Și nu este de mirare că Agenția pentru Cancer a OMS a ajuns la concluzia că glifozatul este genotoxic, cu dovezi puternice. În procedura de aprobare la nivel UE, prima evaluare a studiilor a fost lăsată la latitudinea producătorului. Deci producătorii au declarat că toate aceste studii a, fără nicio excepție, sunt lipsite de credibilitate și de relevanță și nu sunt niște studii pe care să te poți baza. Ce a făcut autoritatea? Ce a făcut BFR-ul uh, german, cel care evaluează riscul? Din motive care uh, mie îmi scapă și care ar trebui anchetate, uh, nu au făcut o evaluare a acestor studii, o evaluare independentă. independentă. Nu, au făcut copy-paste după interpretarea și evaluarea producătorului din uh, procedura de aprobare proprie. Și, astfel, nu au existat comentarii față de aceste studii științifice. Și gata, asta a fost tot. Există un raport uh, de 46 uh, de pagini, vi-l dau cu plăcere, în care se arată că s-a făcut copy-paste la disperare. Și avem de face odată cu o eroare la nivelul uh, autorităților și ar trebui făcută anchetă și în al doilea rând e vorba de plasarea răspunderii la o parte care are un conflict de interese, e producătorul. Producătorul care el trebuie să evalueze dacă studiile sau alte studii uh, despre produsul lor uh, sunt adevărate când descriu că produsul este periculos. Această problematică este acutizată pentru că sunt studii făcute și de către producător. care chipurile sunt uh, secret de afaceri. Și, iată, nu sunt publice. Dar sunt soluții cu privire la aceste probleme. Soluțiile acestea se referă la trei, cele trei schimbări cerute prin inițiativa cetățenilor. Odată, să fie descălcit uh, acest amalgam al conflictelor de interese. Deci să nu mai fie uh, producătorul cel care face evaluarea studiilor, ci o autoritate publică independentă. Astfel, într-adevăr, va, se va ține cont de calitatea științifică a studiilor. Nu se va mai ține cont de interesele proprii. A doua modificare. Toate studiile trebuie să fie uh, uh, toate studiile pentru reglementare trebuie să fie publice și să apară în bazele de date științifice, iar accesul la toate datele brute să fie unul garantat. Astfel, se garantează faptul că uh, totul se va desfășura corect. Și în treia schimbare, industria să nu mai decidă ea dacă statele membre uh, vor uh, face evaluarea produselor, evaluarea științifică. Să fie totul independent. Dacă vor fi întreprinși acești trei pași, atunci eu cred că sistemul de aprobare UE se va bucura din nou de încrederea cetățenilor și ar putea fi un punct de pornire. Mulțumesc! Thank you very much. Now I give the... Și eu vă mulțumesc. Dau cuvântul membrilor comisiilor noastre. Domnul Dizeche, două minute, vă rog. Äh, mulțumesc și mulțumesc pentru prezentare. Într-o publicație germană apare o știre. Christopher Portier, un cercetător de la IARC, ar fi primit 160.000 uh, de dolari de la două firme de um, avocatură care dau în judecată Monsanto. Deci astăzi de mai multe ori s-a vorbit despre IARC la OMS cu al său studiu credibil, dar se pare că și acolo au fost date sume de bani. Întrebarea este, putem să luăm în serios uh, acești cercetători dacă primesc bani de la case de avocatură pentru a face acuzații la adresa uh, Monsanto? Sunt, uh, într-adevăr, studii independente? Vreau un răspuns direct. Și apoi să nu uităm că e vorba de uh, procedură uh, de aprobare Uh, e vorba de glifozat, de uh, perturbatorii endocrini, trebuie să ne gândim la criterii științifice, bineînțeles, și ar trebui să primeze principiul că doza este cea care face o travă și trebuie să facem o evaluare potrivită a riscului. Deci întrebarea este, ce se întâmplă cu potența riscului? Uh, cum trebuie ea ancorată în procedura de aprobare? Pentru că nu are rost să purtăm aici dezbatere emoționale. Nu, trebuie să privim datele științifice cu ochi neutri și să facem o evaluare. Vă mulțumesc! Thank you very much. Now, Madame Mulțumesc, doamna Kadenbach. Vă mulțumesc, domnule Bucior, pentru prezentarea dumneavoastră succintă și felicitări întregii echipe inițiativei cetățenești. Este întru totul impresionant ce ați reușit să obțineți într-un uh, răstimp atât de scurt. 1,3 milioane de semnături iar sprijinul înseamnă de fapt chiar mai multe persoane la nivel european. Am o întrebare în ceea ce privește conformitatea uh, Um, cu articolul 8.5 din uh, regulamentul 1107 din 2009 în ceea ce privește aprobarea. Doar uh, revizuirea între colegi ar trebui să fie luată în calcul în luarea unei hotărâri? Asta este prima întrebare. Și apoi, sunteți de acord că sectorul industrial trebuie să vină în continuare cu dactele relevante către EFSA? și dacă nu face acest lucru, atunci să nu fie aprobată renoirea licenței? Mă bucur foarte tare să fac parte din Parlamentul European. De ce? Pentru că sunt, sunt convinsă că suntem Parlamentul cel mai transparent din lume. Nu suntem o adunare omogenă, precum ați putut bine vedea astăzi. Vă rog să acordați să vedeți cine pentru ce votează în Parlamentul acesta înainte de a acorda un vot pentru un, anumite, un anumit grup uh, politic la următoarele alegeri. Să vă gândiți la, următoare, la următoarele alegeri cine pentru ce a votat. Aici este deci votați pentru acei parlamentari care chiar vă reprezintă pe dumneavoastră și interesele dumneavoastră. Mulțumesc. I really hope so that they are doing and looking de fapt, asta și sper că de fiecare dată cântăresc cu atenție fiecare vot pe care îl acordă. Doamna Françoise Grostet. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Înțeleg întru totul rezervele și criticile la adresa sistemului de autorizare, la adresa studiilor și um, toată această problemă a conflictului de interese. Dar puneți-vă și în pielea deputaților când auzim uh, experți uh, făcând prezentări, la sfârșitul prezentărilor uh, ideile încă sunt și mai neclare ca la început. De cele mai multe ori, așadar, ne bizuim pe ce ne spun agențiile europene. S-au adus critici la adresa Agenției Europene pentru Produse Chimice și a celei pentru siguranță alimentară. Cred că agențiile noastre ar trebui să dispună de mijloace mai însemnate pentru a le asigura deplina independență. Cred că pe măsură ce sunt înlăturați experți sub uh, acuzația că ar putea efect, eventual să fie în conflict de interese, tare mi-e teamă că ne văduvim de niște persoane mm, foarte importante. Pe, nu uitați, avem nevoie de uh, expertiză și din partea sectorului industrial, pentru că sectorul industrial își cunoaște foarte bine produsul. Deci nu trebuie îndepărtată întru totul și aceasta. Da, cred că trebuie ca legislația să permită o, ca agențiile noastre să dispună de suficiente mijloace pentru a, și asigura independența. Dar, pe de altă parte, mi se pare că această sperietoare constantă a conflictului de interese nu este binevenită. Doamna Lopez Berbejo are cuvântul acum. Vă mulțumesc, doamnă președinte, bună ziua tuturor. Permiteți-mi să mulțumesc înainte de toată dumneavoastră pentru organizarea acestui schimb de vederi. EFSA se bazează pe date publicate și nepublicate în ceea ce privește evaluările pe care le face. EFSA a spus că a studiat și raporturi suplimentare din partea sectorului industrial, rapoarte care nu au fost publicate. Și în baza acestor rapoarte s-a tras concluzia că glifozatul nu este cancerigen. Dar, încă o dată, aceste rapoarte nu au fost niciodată făcute publice, în ciuda cererilor noastre repetate de a avea acces la acestea. Nici măcar IARC-ul nu le poate studia. Ei bine, eu aș vrea să știu până când mai continuăm astfel cu această opacitate totală, cu această închidere a accesului la rapoarte. Ați respectat uh, hotărârea Curții de Justiție Europene conform căreia uh, secretul uh, comercial nu poate împiedica publicarea unor astfel de date importante? Adesea am văzut aici la Parlament în ce fel industria este hotărătoare în privința deciziilor pe care le ia Comisia. Spre exemplu, scandalul uh, diesel. Până când vom mai permite ca sectorul industrial să hotărască care este statul membru în care se, va face, în care se vor face studiile științifice? Toate aceste elemente vor trebui modificate. Și apoi, vă reamintesc că multe studii au arătat potențialul efect perturbator endocrinian al, endocrin al glifosatului. Dar criteriile științifice în baza cărora pot fi analizate mm, efectele hormonale acestor substanțe sunt trecute sub tăcere. Deci nu prea s-a vorbit despre glifozat ca perturbator endocrin. Și, în fine, în, pesticidele transformă câmpurile noastre în cimitire, în care nu se mai aude niciun ciripit de pasăre, niciun greiere. Dacă vrem să îmbunătățim uh, folosirea solurilor noastre, trebuie să ne îndreptăm către un alt model agroindustrial. Domnul Zoi are cuvântul. Mulțumesc. Eu, pentru uh, nu știu câta oară, mă adresez domnului comisar Andrew Catis cu o întrebare cât se poate de simplă. Importanța protecției sănătății cetățenilor. Astăzi am avut o serie întreagă de mărturii după părerea mea, noi uh, cam uh, suntem uh, vinovați de birocrație, pentru că impunem tot felul de interdicții, dar poate că nu discutăm despre situația propriu-zisă, adică protecția sănătății cetățenilor și protecția mediilor. Și ni se mai spune ceva de la comisie, că ea nu poate decât să uh, aprobe. Uh, sau să nu aprobe, dar nu are niciun fel de strategie despre ce se poate face în continuare, niciun fel de soluție de ieșire. Și mai este un lucru care mă deranjează, mă deranjează. Există mișcări ca ale noastre, mișcări cetățenești care cer imediat interzicerea acestei substanțe care nu este bună. Asta este foarte clar. Substanța aceasta nu face bine. Pe de altă parte vine comisia uh, și ne dă dovadă de birocrație. Deci, pe de o parte, o mișcare cetățenească, în, or- în orice caz, pe de altă parte, o comisie uh, reprezentată de persoane care nu au fost alese de nimeni, care nu reprezintă interesele și dorințele cetățenilor. Deci, Există, bineînțeles, niște instincte birocratice care poate domină, dar pe mine nu mă interesează aceste lucruri. Pe mine mă interesează sănătatea. Pentru că astăzi uh, mingea este în tabăra comisiei, care poate să ne ducă spre o soluție uh, de ieșire. Pe mine nu mă interesează dacă tehnic comisia poate sau nu să interzică substanța sau să o amâne. Nu, noi dorim ca poziția să transmită un mesaj puternic și întreb, întreb pe domnul uh, comisar așa, dacă Consiliul nu va face nimic și continuă să fie în blocaj, ce va face comisia? Va sta cu mâinile în sânge sau va continua să persiste în această birocrație? Doamna Evi. Mulțumesc foarte mult! Am auzit diferiți uh, colegi aici care au spus și au expus multiplele uh, care fac această substanță nu trebuie să fie uh, renoită ca și autorizație. Iar task force-ul din care face parte Monsanto, imediat după rezoluția noastră de anul trecut, a, a trimis o scrisoare comisiei pe care uh, o am în fața ochilor și a spus, uh, așa cum a spus și alți colegi, că, uh, iată, suntem într-o dezbatere irațională, emoțională, care nu are nimic cu dezbaterea științifică. Așa a spus Monsanto. Mi se pare că este pur și simplu fals acest lucru. Nu putem să punem la îndoială ceea ce știința însăși ne spune, încercând să elucideze uh, Uh, o situație cât se poate de complicată. Uh, există anchete în curs uh, în tribunalele americane evidențiate și prin Monsanto Papers. Deci nu putem să închidem ochii pentru că probabil aceste recenzii au fost scrise exact de acele companii care trag profituri de pe urma comercializării acestor propuneri, produse. Da, acest glifozat este un erbicid uh, istoric uh, care a fost pus pe piață în anii 60, pe care vrem să uh, dorim să-l um, utilizăm în continuare. Aceasta este harta care arată cum a crescut tot mai mult rezistența la erbicide de-a lungul timpului și mm, nu cred că uh, Uh, așa cum spune GTF, aceasta ar fi o tehnologie modernă. Nu, din păcate este vorba de ceva absolut caduc care nu-și mai are rațiunea de a fi. Iată de ce mi-aș dori ca um, Comisia să ia o decizie curajoasă și puternică pentru a uh, începe interzicerea acestui, acestei substanțe uh, la sfârșitul acestui an. Am încheiat. Îi voi da acum cuvântul domnului Helmut Bucer pentru a răspunde întrebărilor care au fost adresate timp de cel mult un sfert de oră. Vă mulțumesc pentru toate întrebările adresate, întrebări foarte interesante. Voi încerca să le răspund uh, luându-le una câte una. Prima întrebare din partea domnului Dizeche cred că avea de-a face cu credibilitatea evaluării uh, realizate de IARC și uh, s-a vorbit despre unul dintre cercetători care ar fi uh, fost plătit cu 170.000 de dolari, ar fi primit 170.000 de dolari din partea unui uh, cabinet de avocatură pentru expertiză. Ei bine, țin să vă spun că a primit această sumă după ce a renunțat la dreptul de vot în Agenția Internațională pentru Cercetare asupra Cancerului. La vremea respectivă nu mai era decât consilier și este unul dintre uh, foarte mulți oameni de știință care au uh, urmărit uh, chestiunea Monsanto Papers. Această persoană este unul dintre experții acestui uh, cabinet de avocatură și, de fapt, aceasta este procedura americană. Partea civilă are o, dispune de o serie de experți plătiți și din câte știu eu, Christopher Portier este unul dintre cei care au primit cei mai puțini bani. Deci acest reproș eh, este aruncat pentru a pune sub semnul întrebării integritatea și seriozitatea IARC. Integritate care este întru totul reală astfel de informații uh, tot uh, reapar din când în când, astfel de reproșuri și de critici, care de cele mai multe ori vin din partea unei ziariste de la agenția Reuters și de cele mai multe ori acestea sunt întru totul nefondate. Se spune că IARC ar fi înlăturat niște notițe din uh, raportul final în care autorii studiului ar fi spus aici nu este efect cancerigen. Sunt, într-adevăr, autori care au fost plătiți de Monsanto. Erau în anii 80-90. Erau studiile Monsanto. Și dacă facem o evaluare statistică, chiar vedem efecte semnificative cancerigene. Nici nu este de mirare că iar că a făcut o descriere în acest sens. Și vreau să vă spun că e vorba de opinia unui autor din anii 80. Iată. E mai complicat un pic. Cu privire la întrebarea domnului Ghizeche sau dorința, care m-a speriat un pic să o ascult se pare că ar exista dorința de a avea pesticide nu pe valoare de risc sau se pune sub semnul întrebării caracterul cancerigen al pesticidelor. Pentru că dacă dacă nu mai evaluăm pesticidele în funcție de capacitatea cancerigenă și doar în funcție de risc, este foarte periculos. S-a decis la un moment dat, împreună cu statele membre, pentru a avea o protecție ridicată pentru oameni, să existe niște criterii gata formulate cu privire la pericol. A doua întrebare, din partea doamnei Kadenbach, dacă suntem de părere că doar uh, evaluările interpares trebuie utilizate în ceea ce este procedura de aprobare. Nu cred. E vorba de evaluarea studiilor științifice. Nu corespunde neapărat cele de-a doua pretenții a noastre. Trebuie să existe doar studii publicate care să fie recunoscute. Dar e important să existe și studii de reglementare care să fie sigure în fața falsificărilor. Cel mai important este ca aceste studii să nu mai fie comandate de, chiar de producător și executate la un laborator plătit de producător. Laboratoare care sunt direct concurente ale altor uh, entități. Aceste studii trebuie făcute independent. Al treilea comentariu. Se referă la întrebarea că, la chestiunea că um, a fost criticată EFSA și experții și dacă e justificată această critică. Doresc să spun că Mereu mă minunez cum se repetă la infinit că nu există niciun semn de întrebare cu privire la procedura de aprobare. Și reprezentanta comisiei a spus asta și domnul comisar Andrew Caitis a spus asta. Dar e un fapt, acela că evaluarea independentă, așa cum există în regulamentul pentru pesticide, articolul 11, n-a avut loc în ceea ce privește literatura științifică. Pentru că dacă a avut loc, atunci e în secret. N-am găsit nici măcar o urmă în cele 4.000 și peste 300 de pagini. O urmă ce ar însemna? Ca la capitolul despre genotoxicitate, iată-l, acesta este, să regăsesc măcar o propoziție pe care să nu o aloc Monsanto. Dar nu, nu se întâmplă asta. Pur și simplu a fost copy-paste cap-coadă. Și cât timp Parlamentul și Comisia nu se ocupă de subiectul ăsta și spun nu, n-a fost așa, cu atât uh, uh, această problemă nu va fi depășită. Și a mai fost o a doua întrebare interesantă venită din partea doamnei Grostet, referitoare la conflictul de interese. Perfect de acord cu doamna Grostet. Conflictul de interes nu trebuie utilizat pentru a exclude industria. Sunt de acord. Industria a, deține cunoaștere care aparține 100%, dar mai sunt și mai sunt sarcini care sunt conferite industriei, dar care pot fi executate tot atât de bine de o autoritate publică. Industria, când este într-un conflict imposibil de interese, nu trebuie să se ocupe de anumite subiecte. Ca producător, pot să spun, da, fac o evaluare obiectivă, dar atunci să-ți închizi firma. Sau, la evaluare, să văd cât pot să mă implic. Uh, și mă opresc aici. Deci, a, atunci, uh, E altceva. O altă întrebare se referea la lipsa de transparență. Deci sunt studii ale producătorului care își au și ele rostul lor dacă sunt conforme cu normele OCDE. Nu este întotdeauna așa, dar de multe ori da. Asta e ok, dar secretomania deja nu mai este binevenită. Deja și dumneavoastră ați recunoscut și dumneavoastră, domnule comisar, în martie 2016, ați exprimat niște cuvinte impresionante despre acest fapt și se pune întrebarea dacă mai putem închide ochii la așa ceva. Răspunsul trebuie să vină de la politic. Europenii nu pricep asta. De fiecare dată mă confrunt cu asta. Eu uh, mă deplasez mult, uh, intru în contact direct cu oameni în baza cărții pe care am publicat-o și oamenii o iau razna când află că studiile care trebuie să garanteze uh, um, siguranța produselor din jurul lor sunt obiectul unui secret oamenii vor afla din ce în ce mai mult asta și nu este bine pentru încrederea, relația de încredere dintre instituții și ei. De exemplu, există și o decizie CEJ și uh, sentința din noiembrie 2016 cu privire la Convenția Arus că rezidurile de pesticide și toate informațiile aferente trebuie să fie disponibile publicului, disponibile publicului larg. Și este un punct important de pornire în rezolvarea secretomaniei în ceea ce privește studiile producătorilor. Ultimele două intervenții. Nu pot decât să fiu de acord domnul Zulo a spus că lipsește chestiunea, dezbaterea pe conținut cu privire la glifozat. De doi ani de zile îmi scapă și mie această discuție pe conținut. Ea nu există, fiindcă autoritățile, cu foarte, foarte puține excepții, se dau înlături. Altfel, nu s-ar putea explica faptul că Institutul Federal German pentru Evaluarea Riscului, preț de doi ani de zile, diseminează zvonul sau neadevărul care avea sarcina de a face valoare de risc? În ceea ce privește uh, informațiile cancerigene. A apărut această informație de mai multe ori în interviuri, în publicații de presă, într-un răspuns scris la o interpelare din Bundestag. A fost scris acest mesaj în 2015 ca justificare la faptul că um, această autoritate ajunge la un alt răspuns, altul față de OMS IARC. Dar în preambul, IARC chiar uh, face trimitere la toate probele pe care le uh, deține și Uh, mesajul de acolo se regăsește și în uh, regulamentul cu privire la etichetarea și clasificarea substanțelor chimice la nivel european. Deci noi, cei din Europa, avem un sistem aproape identic al clasificării riscurilor și pericolelor, ca și OMS uh, IARC, în baza criteriilor aplicate prin regulament. Și există această clasificare a riscului, și în funcție de asta trebuie evaluat dacă această substanță activă dă cancer la animale. Are capacități cancerigene? Dacă da, atunci e o substanță ce nu poate fi aprobată. Este un element uh, foarte important din regulamentul 1107 pe 2009. Și autoritățile, cu bună știință, fac înșelăciune cu privire la acesta, intens și activ, cu privire la acest nou articol. Și se continuă această comunicare, ceea ce este foarte problematic, pentru că nu mai putem tolera această minciună. Cu asta nu facem o politică de bun simț. Minciuna, neadevărul, au fost acolo. Și mesaje similare vin și din partea directorului EFSA, care spune că e vorba de riscuri, riscuri de cancer și chiar dacă acestea există, la om riscul nu, există, nu apare. Deci e doar la animale. Nu, nu așa funcționează legislația noastră, spune vorbitorul. Și cred că am ajuns și la ultimul comentariu. Întrebarea știința și pe cine uh, cuprinde ea. De la industrie și de la autorități aud mereu faptul că Există, iată, o evaluare științifică și trebuie să ne bazăm pe date. Dar să vedem ce fel de știință este. La autorități este copy-paste? Și dacă ne uităm un pic la cererea de aprobare a Monsanto, sunt, uh, cu, sunt conținute acolo niște porcării care n-au de-a face cu știința. Știința e așa. Dacă vrem într-adevăr să decidem în termeni științifici, trebuie să ne uităm la experți. Experți care au dat o sentință cu privire la caracterul cancerigen. Și aici e iarc. Deci, uh, orice altceva este înșelăciune. A spune că știința Uh, sunt reprezentanții Monsanto Co. și cei care îi critică pe glifozat sunt cei care se joacă cu emoțiile. Nu este așa. Am și eu un fond științific, am uh, acționat 15 ani pentru o organizație de mediu, m-am ocupat cu chesti- de chestiuni științifice uh, intens și pot să vă spun că, la ora actuală, în cererea de aprobare, nu există niciun temei științific pentru a prelungi aprobarea în Uniunea Europeană a glifozatului. Mulțumesc! Thank you, Mr. Burcher. Mulțumesc, domnule Burșor. Dau cuvântul acum Comisiei Europene. Vice-directiv de Gesanto, domnul Ladislav Mico. Cinci minute, vă rog. Nu vă pot acorda mai mult timp. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Permiteți-mi să reacționez în acest timp restrâns Înainte de toate, n-am să răspund uh, chestiunilor care au de-a face cu mm, prima rândă de discuții. Acum vorbim despre proceduri și despre transparență, studii, modul în care sunt comandate acestea, etc. Aceste mm, chestiuni sunt mai generale și de o mare însemnătate, evident, pentru comisie. Sunt chestiuni de interes care au fost deja analizate în momentul în care se pregătea legislația actuală. Legisla- și legislație care este văzută ca o piatră de hotar în acest domeniu. Sarcina probei pentru siguranța unei substanțe active revine companiei. Asta înseamnă că și costurile aferente sunt convins că acesta a reprezentat un motiv foarte clar pentru cadrul în privința căruia s-a căzut de acord la nivelul colegiuitorilor. Mai mult, același sistem este folosit uh, și la pesticide, dar și la medicamente și la multe alte produse companiei se cere aprobarea sau reînnoirea și în momentul acela trebuie să uh, pună la dispoziție studiile obligatorii în conformitate cu bunele practici de laborator și protocoalele uh, standardelor uh, internaționale sunt întru totul urmărite. Acest, am ide- analizat deja aceste probleme și dacă ar fi apărut semne de întrebare, cum că laboratoarele, spre exemplu, s-ar putea uh, ar putea măslui oarecum rezultatele pentru a fi pe placul companiei, uh, vă spun că, în primul rând, uh, că există un mecanism corectiv cu care laboratoarele au o foarte mare grijă pentru că altfel își pierd uh, una, două licența de funcționare. În ceea ce privește publicarea studiilor și deschiderea lor către public, aceasta face parte din sistem și a făcut dintotdeauna parte din sistem. Studiile uh, comandate de uh, companii vin în completare și uh, acestea nu trebuie neapărat publicate. Aud, uh, uh, am auzit ceea ce s-a spus în ceea ce privește comandarea diferită a acestor studii. Când am vorbit întâi despre transparența datelor uh, brute, trebuie să știți că în cazul de față, unde punem în aplicare legislația acum, tocmai urmărim cerințele legislației. Deci EFSA va face un rezumat, îl va face public, în care să se constituie, să, se, să apară concluziile principale ale studiului și evaluarea documentelor pe care se întemeiază studiul EFSA. Toate aceste informații sunt publicate de către EFSA Ehm, și la fel stau lucrurile și la ECA, cea pentru produse chimice. Ehm, s-a vorbit despre punerea în comun a datelor brute și abordarea a fost una specifică. EFSA pune la dispoziție această, aceste informații pentru parlamentari dar din câte am înțeles se cere mai degrabă o, niște măs- să cer niște măsuri de transparență mm, sistemică, generală. Nu e pentru prima oară că discutăm aceste chestiuni la nivelul comisiei. Acestea au fost deja identificate în uh, revizuirea legislației uh, în domeniul alimentar. Comisia nu închide ochii la aceste apeluri, din potrivă încercăm să vedem cum putem spori transparența chiar mai mult decât uh, în momentul de față. De asemenea, cerem de la proprietarii informațiilor să aibă o atitudine proactivă și să le pună la dispoziție. Pentru a răspune, sper că așa am răspuns și întrebării în ceea ce privește cât va mai dura această lipsă de transparență vom analiza uh, opțiunile pe care le avem la dispoziție și eu cred că soluțiile potențiale vor fi discutate ca urmare a acestui proces de reflexie. În ceea ce privește studiile, cred că cererea acum că nu ar trebui ca studiile să ia în seamă doar datele puse la dispoziție de către solicitant, nu uitați că conflicte apar într-o proporție foarte mică a acestor studiu, studii. Mai mult de 95% dintre studiile fă, făcute nu au fost niciodată considerate drept controversate. Ba mai mult chiar, studiile care au de-a face cu aprobarea în sistem reprezintă circa două 80 de mii de studii anual. Asta ca să vă dați seama de mm, volumul de muncă despre care mm, discutăm aici. Aceste chestiuni vor trebui, evident, luate în seamă. E vorba și despre cost, dar și despre faptul că aceste date și studii trebuie să fie de încredere. Este clar că Uh, aceste probleme sunt în curs de analizare. Vrem să vedem ce fel de soluții se pot găsi, ce putem face pentru îmbunătățirea guvernanței, uh, ce putem face pentru a controla întregul proces, spre exemplu prin intermediul uh, controalelor, auditurilor organizate de către agenții, sau, de ce nu, posibilitatea unor studii independente mai ales pe acele subiecte care fac obiectul unor controverse. Cu atât mai mult în, ace- în cazul acestora. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Domnule Burșer, dacă vreți să răspundeți la spusele comisiei? Ai minute? Un minut? Bine. Mai întâi, mă bucură enorm faptul că comisia vrea să preia subiectul transparenței. Un alt element important, principiul că producătorii trebuie să dovedească că produsul lor este sigur. Avem o propunere care schimbă foarte puțin în ceea ce vește parcursul, dar la sfârșit rezultatul este că nu producătorul acordă un contract laboratorului, ci producătorul spune de ce studiu are nevoie pentru aprobare și apoi se îndreaptă către o autoritate. Iar uh, contractul, comanda, vine din partea autorității. Prin mare legătura între producător și laborator, și acolo poate apărea conflictul de interese, dispare. Și în al treilea rând, o întrebare către comisie. Nu se ne liniștește comisia de faptul că 75% din uh, raportul de evaluare Uh, referitoare la studiile care descriu uh, genotoxicitatea, spun că glifozatul are efecte genotoxice? 75%. Doar 20% uh, nu spun asta și 5% sunt rezultate incerte. La studiul producătorului sunt 2%. Deci avem două lumi științifice complet diferite. Dar autoritatea ce face? se bazează pe Monsanto. Unde? Din păcate, ă, totul e, unde, unde, de unde a copiat totul și nu s-a preluat nicio afirmație critică. Dacă asta nu uh, îngrijorează pe nimeni, atunci eu nu mai știu pe ce lume trăim. Mulțumesc! Well, um, this concludes our second... Iată-ne așadar la finele celei de-a doua runde de discuții și putem intra în a treia și ultima. E vorba despre ținte de reducere la nivel european pentru utilizarea pesticidelor. Doamna Angelichi Lizimahu ne va prezenta această temă din partea inițiativei cetățenești. Aveți cuvântul pentru 5 minute. Da, 5 minute și apoi 15, și, dar începeți cu 5 minute alocate pentru a vă putea prezenta obiectivul. Thank you very much. Vă mulțumesc. Eu vă voi prezenta cel de-al treilea obiectiv, uh, țintele de reducere pentru utilizarea pesticidelor. Nu este vorba doar despre glifosat. Societatea noastră a devenit, um, a fost luată cu asalt de pesticide. În fiecare an, nu mai puțin de 400 de milioane de uh, pesticide sunt răspândite în mediul înconjurător. Utilizarea acestor substanțe chimice pentru uh, culturi nu mai poate dura. Pesticidele sunt uh, active din punct de vedere biologic și sunt toxice pentru organismele vii. Dar nu doar pentru uh, cele care pun în pericol culturile, ci pentru toate organismele care intră în contact cu aceste substanțe. Păsări, uh, mamifere mici, uh, albine și așa mai departe. Și uh, aceste substanțe pun în pericol atât sănătatea oamenilor cât și pe cea ecosistemelor și a mediului înconjurător în general. E vorba despre disfuncțiuni uh, cognitive, metabolice, uh, care afectează pe foarte mulți dintre locuitorii din zonele în care sunt răspândite aceste substanțe. 42% dintre râurile și lacurile europene suferă de o toxicitate cronică. Puteți vedea pe această hartă uh, zonele gri în care ponderea este încă și mai mare. Un studiu recent arată că Uh, biomasa insectelor a scăzut cu 76% în ultimii ani în pădurile din Germania. Și acest lucru se datorează în bună parte utilizării pesticidelor. Pesticidele au un impact pe termen lung, de asemenea, un impact negativ, se înțelege. Acestea distrug serviciile de ecosistem, cum ar fi biodiversitatea solului, fertilitatea, polinizatorii, Culturile devin din ce în ce mai slabe uh, și uh, crește nevoia de a folosi din ce în ce mai multe pesticide. Pe... Trebuie să se pună în capăt acestor practici. Există legislație, există instituții europene care au adoptat uh, directiva privind folosirea durabilă a pesticidelor, în care se cere ca acestea să nu fie folosite decât în ultimă instanță și în care se uh, instituie ținte clare de reducere. Trebuie să fie implementate o serie de măsuri um, de prevenire, cum ar fi culturile succesive, intercalarea și Abia când toate celelalte alternative, când toate alternativele au dat greș, atunci se pot, se pot folosi pesticidele. Conform unui raport recent, aceste principii nu sunt deloc puse în aplicare la nivel european. Doar șase state membre și-au stabilit ținte clare în această privință. Și totuși, alternativele există. În ceea ce privește țintele de reducere obligatorii la nivel european, acestea se impun. Pesticidele nu ar trebui folosite acolo unde există alternative. Niciun stat membru nu ar trebui și toate statele membre ar trebui să interzică folosirea pesticidelor în zonele publice, în spațiile publice. Aceste ținte pe termen lung sunt uh, necesare și în ceea ce privește alternativele. Nu e vorba doar despre măsuri financiare, este vorba și despre formarea agricultorilor în ceea ce privește culturile și dăunătorii. Distrugerea biodiversității din câmpurile agricole și din împrejurul acestora este o mm, practică care ne va aduce la dezastru. Trebuie să protejăm mediul nostru și viitorul resurselor naturale. Vă mulțumesc. Thank you. Thank you. Now uh, the, I'm giving the floor to the uh, members of the European Vă mulțumesc. Acum au cuvântul membrilor Parlamentului European. Doamna Gardini are cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Mi se pare că totul e perfect în cele mai bune dintre lumile posibile, principial vorbind. Însă, dacă vorbim despre agricultură așa, eu cred că ne gândim la agricultură care nici nu mai există. Eu, când mă duc și mă întâlnesc cu fermieri, cu agricultori, uh, vorbim despre o agricultură modernă, de mare precizie, cu mașini uh, foarte performante, ajutate de satelit. Se știe foarte bine ce trebuie folosit și când. Sistemele sunt integrate și pesticidele sunt exact ceea ce se spune aici, ce se dorește aici, anume ultimul uh, recurs când sunt probleme, când sunt uh, boli uh, și așa mai departe. Dar se știe foarte bine când sunt folosite, cum trebuie folosite, cât mai puțin posibil și cât mai eficient posibil. Și atunci eu nu mă recunosc în această agricultură pe care o descrieți aici, care pare că e din epoca de piatră. Mă gândesc că dacă v-ați duce mai des uh, la o fermă, ați vedea ce am văzut și eu, o agricultură modernă, pentru că ceea ce se descrie aici este o agricultură care nici nu mai există. Acum, dacă ne îmbolnăvim, ă, luăm ă, medicamente, la fel și cu plantele. Dacă plantele se îmbolnăvesc, trebuie să fie uh, îngrijite. Să mă gândesc la Xylella fastidiosa. fastidiosa. Este o bacterie uh, incurabilă care trebuie neapărat combătută cu uh, aceste substanțe cunoscute. Deci trebuie să găsim o zonă de echilibru. Nu putem să ne propunem niște ținte arbitrare. Acestea trebuie să fie uh, rezultatul unei, eh, unui echilibru. Și, bineînțeles, că trebuie să existe și uh, controle. Uh, trebuie să fim uh, vigilenți, dar obiectivi, să fim încă o dată echilibrați. Atunci când se spune că trebuie să găsim alternative, dar ce se întâmplă cu agricultura uh, Uh, europeană astăzi este foarte bine reglementată, cea mai ambițioasă și protectivă posibilă. La ce agricultură vă gândiți uh, dumneavoastră astăzi? Pentru că uh, e clar că în Italia avem o anumită agricultură și oricum consumatorii își doresc să știe de unde vin produsele. Doamna Guteland, mulțumesc foarte mult! Uh, această inițiativă cetățenească este un semnal foarte puternic, cum că avem nevoie să permitem numai produse sigure, dacă sunt îndoieli științifice legate de impactul asupra sănătății sau asupra mediului a acestor substanțe, este irresponsabil pentru noi politicienii să permitem uh, prelungirea acestor autorizații. Și aici glifosatul este un caz emblematic, dar care merge mai departe. Arată uh, că avem probleme structurale. Europa nu face suficient pentru a promova în mod durabil, sistematic, anumite alternative în serviciul sănătății populației și al uh, biodiversității. Așa că am niște întrebări pentru dumneavoastră, domnule comisar. 1. În primul rând știm că mulți uh, fermieri folosesc pesticidele preventiv și nu se gândesc la alternative. Și uh, bineînțeles că ei se gândesc la soarta culturilor lor, dar este o problemă pentru mediul înconjurător ca și pentru oameni, pentru sănătatea lor. Uh, și este foarte clar că astfel consumatorii de alimente sunt, uh, bineînțeles, afectați. Trebuie să încetăm acest cerc vicios al folosirii rutiniere a pesticidelor. Ce dorește Comisia să facem uh, în acest sens? Uh, Trebuie ca toate statele membre să ia măsuri pentru a interzice folosirea acestor substanțe pesticide în locurile publice, în parcuri, în grădini și așa mai departe, în locurile publice. Asta arată că statele membre trebuie să fie gata să facă mult mai multe pentru protecția cetățenilor, pentru protecția mediului. Este exact ceea ce își dorește și Parlamentul nostru când vine vorba de poziția sa față de glifosat, dar sunt și state membre care nu fac astfel de lucruri și nu iau măsuri. Deci avem nevoie de o soluție europeană. Aș vrea să știu de ce Comisia Europeană uh, ezită și nu dorește ca această interdicție să devină una adevărată în toate statele membre. Apoi, uh, implementarea uh, unei folosiri sustenabile a pesticidelor. Directiva respectivă există și se știe că există mari lacune și probleme în implementarea directivei, dar și în implementarea planurilor naționale de acțiune. Această directivă trebuia deja implementată în 2012, acum suntem în 2017, iar uh, raportul respectiv al Comisiei privind punerea în aplicare spune că se gândește că uh, ar putea să declanșeze anumite proceduri de încălcare. La ce să ne așteptăm în acest sens? Vă mulțumesc foarte mult, doamna McIntyre. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Eu vin dintr-o zonă unde reprezint cetățeni uh, din agricultură, fermieri, și se spune că rezultatele științifice au fost deturnate de politicieni pentru a stabili rezultate false uh, pentru uh, motive înguste. Trebuie ca uh, să spunem lucrurilor pe nume, și anume că glifosatul este o substanță care de 40 de ani a funcționat și care merge foarte bine și în continuare. Mii eh, de studii au arătat acest lucru și dintr-o dată avem studiul de la eh, Institutul eh, Național de Studiu al Cancerului care n-a găsit nicio legătură între glifosat și cancer. Am o problemă cu uh, titlul acestui panel. Cum putem să avem uh, ținte obligatorii? Mi se pare o contradicție. Bineînțeles că fiecare își dorește să existe niște ținte, niște obiective. Nimeni nu vrea să cheltuiască prea mult pe pesticide, niciun fermier. Însă trebuie să sprijinim metode noi, moderne de agricultură, de pildă agricultura care se bazează pe conservarea solurilor foarte mulți fermieri doresc să folosească materiile organice în sol și să nu permită prea multe uh, substanțe chimice bazate pe, uh, pe folosirea carbonului și ciclul acestuia. Însă, fără glifosat, uh, fermierii vor fi nevoiți să stârpească manual uh, burienile și asta va duce la creșterea emisiilor de uh, CO2, ceea ce va afecta practic tot ecosistemul. Așadar, mi-aș dori ca cei care sunt avocații acestei interdicții complete să se uite mai cu atenție la ce își doresc cu adevărat și ce ne dorim și anume mai, metode mai bune de agricultură și o mai bună conservare a solurilor. Domnul Gerbrandi. Mulțumesc foarte mult, doamne președinte. În primul rând vreau să mulțumesc celor care au luat această inițiativă cetățenească și trebuie sprijinită și subliniată această inițiativă. Văd astăzi cât de polarizată și de uh, disputată este această dezbatere. Unii spun că interdicția acestei substanțe va duce la sfârșitul agriculturii și a producției alimentare în lume, alții spun că continuarea cu această substanță este sfârșitul lumii. Uh, probabil că nu așa stau lucrurile, nu așa vor sta lucrurile și că răspunsul e undeva între, la mijloc, însă ceea ce vedem este totuși că pesticidele folosite pe scară largă uh, Uh, pun probleme. O folosire enormă, masivă a pesticidelor în agricultura noastră, 400 de mii de kilograme, 400 de milioane de uh, kilograme de pesticide este o sumă enormă, așa cum am văzut, și știindu-se că terenul nostru agricol este deja saturat cu această substanță și dacă vedem și cum stăm cu insectele, toate acestea sunt uh, indici extrem de alarmanți. Pentru mine este foarte clar că am ajuns cumva la limitele sistemului actual și că nu ne-am dat seama cât de important poate să fie efectul cumulativ și acumulativ al pesticidelor. Le luăm uh, pe rând și ne punem întrebarea dacă produc cancerul sau nu, dar nu ne uităm la efectul lor cumulat inclusiv asupra biodiversității și asupra mediului înconjurător și cred că asta este o greșeală pe care noi o comitem și atunci îl întreb pe domnul comisar dacă nu cumva ar trebui să avem o abordare mult mai amplă și din partea Comisiei și din partea EFSA. În sfârșit, doamnă președinte, putem fi cu toții de acord că o agricultură uh, nebazată pe chimicale uh, va fi una pentru, totdeauna, pentru toată lumea. Și atunci întrebarea, problema este nu cum să interzicem glifosatul, ci cum să ne îndreptăm cât mai repede către o agricultură care nu folosește produse chimice în uh, Europa și aș dori ca Comisia să se apuce de lucru pe acest dosar, să nu primejduim agricultura europeană și din potrivă să aducem uh, avantaje enorme în serviciul sănătății populației și al mediului înconjurător. Mulțumesc, domnul Nils. Um. Mulțumesc. Doresc să revin asupra prezentării ascultate chiar la început. Mie mi se pare că generalizăm prea mult. Descriem o problemă și căutăm uh, răspunsuri simple. Adică descriem problema dispariției speciilor și apoi uh, dăm vina pe uh, exploatarea masivă, pe exploatațiile mari agricole. Chiar la sfârșit, în concluzie, ne uităm uh, la glifozat se utilizează nu doar în agricultură, și asta de mult timp. În țara mea folosește glifozat și uh, se folosește și la căile ferate pentru a menține șinele curate. Se utilizează masiv și în spațiile publice, locurile de joacă pentru copii. Se utilizează și în uh, mediul privat de către simpli cetățeni, fără a cunoaște detalii tehnice. E clar că trebuie să avem uh, intenția de a reduce utilizarea, de a interzice utilizarea de glifozat în spațiile de joacă pentru copii, în spațiile publice, să vedem ce am mai putea reduce și pe unde și unde putem să interzicem uh, pe de întregul glifozatul. În ultimul an, în țara mea, s-au dat uh, vreo 100 de milioane mai puțin pe pesticide, deci există efortul de a reduce cantitățile consumate, dar uh, nu cred că putem să fixăm uh, forfetar la nivel UE cât să fie reducerea. Domnul Demesmacher are acum cuvântul. Eh, Mulțumesc. În ceea ce din partea mea, bun venit la comisia noastră. Iată că cetățenii sunt îngrijorați de utilizarea la scară largă a pesticidelor. E o mare provocare aceea de a reduce consumul de pesticide. Sperăm să se ajungă la o abolire. Și dacă tot se folosește, măcar să fie folosit durabil pesticidul. Pentru mine este foarte clar, pesticidele sunt adesea utilizate inutil și am susținut uh, toate aceste plângeri uh, față de glifosat, dar privesc lucrurile într-un cadru mult mai amplu. Pe 10 octombrie am primit un document din partea Comisiei în ceea ce privește planul de acțiune ale statelor membre și în ceea ce privește uh, progresul înspre durabilitate cu privire la utilizarea pesticidelor. E clar că mai sunt foarte multe de făcut. N-am ajuns uh, uh, la capăt de drum. De exemplu, e important să existe o combatere integrată a dăunătoarelor. Și deocamdată nu este un domeniu utilizat exhaustiv. Există obiective cantitative, există măsurători, cifre, calendare. Pentru a face acest lucru integrat trebuie să elaborezi un plan. Aici avem mediul european în vedere parcurg acest document și, în primul rând, aș pleda pentru o mai bună implementare a directivei curente în statele membre și pentru o gestionare mai strictă și uh, mai dură a cadrului curent. Avem instrumentul acesta IPM și acesta ar trebui să fie utilizat uh, la maximum. Și o întrebare este cum evaluați dumneavoastră uh, textul acesta de la Comisie cu privire la utilizarea durabilă a pesticidelor și cum credeți că putem utiliza la maximum instrumente precum IPM, cu utilizarea integrată a mijloacelor de combate a dăunătorilor. Um, comisia a lansat o pagină de internet cu privire la schimbul de informații despre utilizarea durabilă a pesticidelor, schimb inclusiv cu cetățeanul. Și la sfârșit doresc să mai spun că doresc să mă mai refer la statul meu membru și apoi la Flandra. Din 2015 noi avem o interdicție de pesticid în ceea ce privește uh, spațiile publice. Spunem, fără e mai sănătos. Zonder este hezonder. Și uh, cred că ar trebui să avem uh, asemenea abordări. Sunteți de acord cu mine? Și apoi, această dezbatere este strâns legată de politica agricolă. Vorbitorul este întrerupt de către președintă. Ne pare rău. Mr. Marcellesi. Domnul Marcellesi. Muchas gracias primero a todas las organizaciones eh, que han promovido. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au prezentat eh, această inițiativă europeană, toate ONG-urile respective și mulțumesc și celor 1,3 milioane de semnatari care au urmat argumentele științifice prezentate s-au gândit uh, la principiul uh, precauției și uh, parcurgând documentul Monsanto, sunt de acord cu interdicția acestei uh, Um, substanțe și având în vedere că ne preocupă uh, lipsa de transparență a EFSA, am și intentat o acțiune pe lângă Curtea de Justiție pentru a putea uh, avea acces la mai multe documente. Uh, trebuie să găsim alternative la folosirea acestei substanțe. Uh, alternative pentru o agricultură în slujba sănătății populației și pentru biodiversitate. Nu e vorba aici numai despre o substanță, de un produs, ci de un uh, model uh, foarte de producție nociv pentru uh, cei care folosesc această substanță. Trebuie să ne îndreptăm către o agricultură ecologică care uh, se află în slujba uh, naturii, Vorbim despre tehnici uh, biologice, ecologice, mecanice, de asemenea de formare a agriculturilor, fermierilor, de schimb de informații și de bune practici între aceștia, e nevoie de o politică coerență, de coerentă în ce privește biodiversitatea, dar și în ce privește obiectivele de combatere a schimbărilor climatice, dar și pentru protecția solurilor. Domnule comisar, așadar avem nevoie de instrumentele descrise în PAC pentru a finanța această tranziție. Mă gândesc la pilonul dezvoltării rurale. De asemenea, avem nevoie eh, de ceva mult mai mult orientat pe agroecologie. Ce credeți așadar dumneavoastră despre această idee? Să facem un pariu uh, și să mergem pe uh, o agricultură ecologică și nu una industrială. Și aici m-aș adresa și celor care au promovat petiția aceasta pentru a afla dacă ei chiar sunt pentru acest model. Domnule Iar, e foarte important să discutăm pentru că nu ne mai înțelegem în societate și uh, Vă rog foarte mult să vorbim deschis. Nu trebuie să fim străini de lume, nu sunt soluții radicale, nu sunt uh, soluții monocauzale și ar trebui ca în agricultură să vedem care sunt diferențe între chimia organică și anorganică, pentru că adesea procesele organice sunt simulate și uh, ar trebui să avem în vedere și faptul că agricultura bio nu este chiar lipsită de chimicale. E totul o chestie de cum păstrezi uh, proporțiile. Sunt uh, substanțe care pot fi utilizate în agricultura bio ca fiind substanțe auxiliare și dacă sunt auxiliare și nu de combatere a dăunătorilor, din toate sunt bune. Deci e vorba de interdicție. Dar cu ce obiectiv? Ar, ce se întâmplă dacă în urma cercetorilor uh, trebuie ridicată uh, această interdicție. Sunt dispuși să accepte asta? Și apoi, la ce ne ajută o abolire mondială dacă în plan global uh, restul utilizează această substanță? Se va ajunge la denaturarea competiției. Și o altă întrebare referitoare la mișcarea aceasta a cetățenilor. Modificarea genetică ne promite să renunțăm la pesticide total. Ce faceți dacă știința confirmă că acesta trebuie să fie rezultatul? Uh, sunteți pentru ONG-uri? Și apoi, cu la sinceritate, așa este. OMS-ul a identificat, a constatat un efect potențial cancerigen al glifozatului, dar glifozatul... Um, dar așa se întâmplă și cu carnea roșie, așa se întâmplă și cu uh, fumul de la șemineu, nimeni nu se gândește să interzică asta. Deci vă rog frumos să păstrăm puțin uh, raportul de forțe. Mulțumesc. Speaker, Mr. Hausling. Domnul Häusling, următorul, ultimul vorbitor. Ja, gerade auf die Antwort, Herr... Domnule Iar, ca să vă răspund, uh, ONG-urile duc și la mai multă chimie, cum rezultă Uh, din SUA și uh, America Latină, unde se utilizează de 12 ori mai mult glifozat. Vedeți asta. Sunt cei care uh, vor glifozat și cer asta în continuare. Să fie sinceri. Vorbim cu fermierii și ei spun că vor glifozatul pentru că costă mai puțin și scutesc cam 100 de euro la hectar. E ieftin, e comod. Nu putem spune că glif... Dar nu putem spune că nu ne putem imagina uh, viața fără uh, glifozat. Câteodată argumentele se bat cap în cap. Sunt cei care cer glifozatul. Arat, sunt, este un studiu francez care arată că 40% din utilizările de glifozat în agricultură sunt absolut inutile. Deci întrebarea este cum putem obține o reducere a utilizării glifozatului. Comisia, în propunerea sa, nu prevede o limitare a utilizării. Sunt metode moderne în agricultură, în agricultura bio, și ar putea să fie preluate niște modele, pentru că există uh, alternative, cum ar fi culturile rotative, care astăzi nu mai sunt deloc de la sine înțelese. De ce Comisia ignoră uh, în, întregime pierderea de biodiversitate? 80% insecte dispărute. Domnule Linț, nu puteți spune că asta n-are de-a face cu agricultura, pentru că bineînțeles că are și cu chimia. Și trebuie să luăm în serios acest fapt. Și apoi mai e o întrebare către comisie poate și către reprezentanții inițiativei. Comisia și Europa cedează presiunilor? Pentru că apare acest scenariu horror cu plângerile și acuzațiile din partea producătorilor de glifozat. Trebuie însă să spunem foarte clar, noi nu vrem anumite stanțe chimice uh, în agricultură și nu ne lăsăm uh, șantajați de producători. Am încheiat lista vorbitorilor în numele Parlamentului European și acum doresc să dau cuvântul doamnei Lisimahu, 15 minute, să reacționeze la ce s-a spus. Yes. Um, it's very sad to see that the member states have not taken seriously the Sustainable Use Directive. Îmi pare foarte rău că nu se ia în serios directiva pentru utilizarea durabilă și tocmai de aceea cerem obiective fixe, uh, obligatorii, uh, la nivel european. Doar cinci state au un plan național cu uh, măsuri și obiective măsurabile de atingere a obiectivelor. Vrem ca acest lucru să fie valabil pentru cele 28 de state membre și temerea no- ă, noi credem, mă scuzați, că aici Comisia poate juca un rol. Cu privire la agricultură, Noi susținem agricultura ecologică 100%, dar înțelegem că nu pot să facă tranziția toți fermierii către agricultura bio. Știm însă că sunt alte instrumente pentru a ajuta să facă tranziția. Dar nu vorbim despre miracole. E posibil, însă pentru asta trebuie să integrăm multe tehnici și metode pentru a transpune totul în realitate. Și trebuie să existe și uh, dorința fermierilor de a face asta, plus voința politică. Este o decizie pe care va trebui să o luăm la un moment dat. Ori azi, uh, ori în momentul în care ecosistemul nostru va fi amenințat și mai tare decât în prezent. Eu n-am prezentat toate datele pe care le avem cu privire la de degradarea mediului din cauza pesticidelor. Este adevărat S-a făcut un studiu silvic german și acolo se spune că agricultura intensivă și plus utilizarea de pesticide uh, cauzează schimbările climatice și uh, s-au descoperit reziduri în pânza freatică. Valorile erau de la 85 până la 91% din cauza toxicității pesticidelor. Alte studii au arătat că sunt modele de prezis concentrația din apă, care sunt incorrecte. Noi subestimăm problema și toxicitatea pe care o cauzăm mediului înconjurător. And this is not just the sustainable use direct. Nu e vorba doar de directiva pentru utilizare durabilă. Avem și directiva pentru apa potabilă, directiva pentru gestionarea apei. Avem normele europene necesare. Trebuie doar să le implementăm și să ne asigurăm că aceste măsuri sunt implementate pentru a proteja mediul înconjurător. Noi am mers și am vorbit cu fermierii ca să ne dăm seama dacă se descurcă fără glifozat. Ne-am întâlnit cu mulți care chiar nu folosesc. Eu înțeleg că e greu folosesc, mulți fermieri uh, folosesc multe metode alternative. Așa au început ei activitatea. În anumite cazuri, puține, e adevărat, au făcut tranziția. Le-a fost greu, dar a reușit și noi nu înțelegem de ce ceilalți nu pot să o facă. Înțeleg uh, dacă ai, să zicem, 2000 de hectare de grâu, nu poți face asta, dar dacă ai 2000 de hectare cu 5 sau 6 culturi și faci încrucișări și așa mai departe, se poate. Poți folosi și tehnologia. Dar viitorul agriculturii nu va fi salvat de pesticide fără număr uh, pe câmp. Putem avea mai bune tehnologii, putem folosi GPS-ul, putem face predicții despre umiditate, despre irigare, putem uh, afla când apar uh, dăunătoarele. Poate nu toți dăunătorii sunt răi, Poate nu trebuie să eliberăm uh, în mediul înconjurător toate aceste chimicale. Ar fi și mai ieftin. Și poate că va genera mai multe locuri de muncă și mai multă cercetare. Și poate că vom avea un viitor lipsit de pesticide. some of my notes. Uh, from the sustainable use în ceea ce privește utilizarea durabilă a pesticidelor, directiva pentru utilizare durabilă, de ce nu implementează statele membre măsurile de protecție a sistemului, acva, bio, sistemului uh, acvatic? În apă găsim mereu reziduri uh, mari de apă. în unele state au fost implementate zone tampon, între altele deloc. Deci, ce se va întâmpla pe viitor dacă nu sunt uh, respectate marjele și obiectivele și dacă directiva nu este respectată? Discutăm despre obiectivele de reducere. Franța a spus că 25% din uh, reducerea pesticidelor este prevăzută până în 2020 și până în uh, 2025 un procent chiar și mai mare. Dar de ce nu fac și alte țări același lucru? Singura poveste de succes din această directivă a fost că nu se mai uh, uh, lansează uh, prin spray în aer glifozatul. Oare acesta este succesul, că nu mai aruncăm cu glifozat din avion? Ce, sunt cu, ce se întâmplă cu celelalte principii din directiva pentru utilizare durabilă? Cum credeți la comisie că se vor săvârși aceste schimbări fără presiune? În 2018, statele membre vor trebui să își prezinte obiectivele. Mai sunt 23 care trebuie să-și prezinte obiectivele. Poate că ar trebui să venim cu obiective mai stricte pentru ca ei să aibă un exemplu de urmat. And I'm afraid most of the other questions were for you, Mr. Commissioner. Iată, majoritatea întrebărilor sunt pentru dumneavoastră, domnule comisar. Ok. Thank you very much. That... Mulțumim foarte bine. Acestea fiind spuse, dau cuvântul comisiei. Doamna Paula Colombo, director pentru auditul uh, pe sănătate și alimente. 5 minute. Mulțumesc, doamnă președinte. După cum uh, am ascultat din mai multe intervenții și uh, de la organizatorii inițiativei, uh, Directiva pentru utilizarea durabilă a pesticidelor este un instrument important, crucial, pentru a obține reducerea cantității de pesticid utilizate. Acest instrument este în mâna statelor membre. Statele membre, prin directivă, trebuie să descrie în planurile naționale cum vor pune problema acestei directive. Iar planul național de acțiune ar trebui să cuprindă obiective cantitative, măsuri, cuantificări și așa mai departe. Recent, după cum poate știți, Comisia a adoptat un raport. Acest raport se bazează, nu se bazează doar pe analiza planului de acțiune din cele 28 de state membre, ci și pe acțiunile noastre de audit. Deci, oferă o imagine bună și comprehensivă a ceea ce se întâmplă într-un stat membru. Cu adevărat. Este important de subliniat asta. Nu e un fapt neștiut că Comisia nu este mulțumită de rezultatele obținute în statele membre până acum. Până acum a fost o oportunitate ratată. Spunem asta în raport și o subliniem și uh, în bilateral, în discursul cu fiecare stat membru. Le scriem și le explicăm care sunt lacunele din planurile de acțiune și uh, ce ne așteptăm să apară în planul de acțiune pe viitor. Acest plan de acțiune va trebui prezentat în 2018. Sunt două chestiuni uh, principale pe marginea cărora statele membre nu și-au îndeplinit sarcinile. Mai întâi, e vorba de lipsa de obiective pentru reducerea riscului. Sunt cinci bune exemple, dar este un număr limitat de state membre acesta. Așa cum ne-au explicat organizatorii inițiativei, cu exemplul Franței. În Franța a fost, utiliz... a fost introdus un obiectiv pentru reducerea uh, utilizării de pesticide. De ce să nu urmăm acest exemplu? Să știți că și Danemarca a inițiat un asemenea obiectiv, dar uh, imediat după aceea uh, și-a dat uh, seama că nu este cel mai bun obiectiv de folosit. Adică discuția pe volum este insuficientă pentru a demonstra reducerea riscului. Și de aceea Danemarca și un alt stat membru uh, se îndreaptă acum uh, către formularea unui alt obiectiv. Comisia mai e nemulțumită și de un alt aspect. E vorba de felul în care statele membre implementează gestionarea integrată a pesticidelor. Această idee, IPM, reprezintă piatra de hotar a directivei în care să facă trecerea înspre o agricultură durabilă. Și uh, este un instrument uh, nefolosit la potențialul maxim în statele membre. De fapt, ce se întâmplă? nu se verifică conformitatea um, și la nivel individual uh, guvernamental cu privire la utilizarea IPM. Aici avem un instrument bun pentru utilizarea redusă a pesticidelor și aici statele membre trebuie să-și accelereze eforturile. Sunt comentarii care se adresează comisiei, sunt referitoare la ce va face comisia pentru a îmbunătăți implementarea acestei directive în statele membre. Așa cum vă spuneam, vom evalua viitoarele planuri de acțiune, uh, vom verifica dacă lacunele identificate vor fi acoperite și cel mai important este faptul că ne vom continua activitatea de monitorizare. vom începe o serie de audituri pentru a verifica conformitatea în statele membre. De asemenea, încurajăm și statele membre și le susținem să facă un schimb de bune practici. Cineva a menționat noua noastră pagină de internet și este o pagină completă. Acolo se găsesc informații despre ce fac statele membre și se permite și efectuarea unui schimb de bune practici. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Dacă doriți să reacționați într-o frază, un minut, doamnă Lisimahu. Yes. Da. Mi-am adus aminte că se spune că statele membre trebuie să verifice dacă au echipamente funcționale și uh, de regulă sunt aplaudate atunci când au așa, astfel de echipamente. Deci se verifică dacă echipamentele de mm, răspândire uh, răspândesc mai mult sau mai puțin. În ceea ce privește datele de monitorizare, în ceea ce privește toxicitatea de mediu, Acestea sunt insuficiente. Trebuie să știm care este impactul acestor pesticide asupra solurilor. S-a vorbit despre un nou studiu mai devreme, conform căruia 45% din solurile europene conțin glifozat. Câte pesticide sunt în apă? Cât în râuri, în lacuri, în parcuri? Eu cred că mai avem nevoie de date de monitorizare din toate domeniile. Mulțumesc! Și eu vă mulțumesc! Iată-ne la finele celei de-a treia runde de discuții și ajungem la declarațiile de închidere. Domnule comisar, s-au spus multe până acum, multe dintre ele direcționate către comisie da, a sosit uh, momentul ca și comisia să asculte. Este important de înțeles uh, întregul spectru al punctelor de vedere pe care le-am ascultat cu foarte mare atenție astăzi. E vorba nu doar despre glifozat, până la urmă ci despre utilizarea în general a pesticidelor. S-a întrebat despre un nou sistem de aprobare pentru pesticide, cel folosit pentru evaluarea riscurilor. De asemenea, există preocupări în privința utilizării și controlului pesticidelor. E vorba despre subiecte extrem de sensibile, fără o umbră de îndoială și care suscită în continuare foarte multă emoție. care de altfel se face resimțită și în această sală. Comisia încearcă să vină cu răspunsurile cele mai potrivite la aceste preocupări uh, cetățenești într totul legitime. Astăzi uh, ne-ați dat multe de la care să ne gândim și țin să vă mulțumesc uh, tuturor, tuturor participanților pentru contribuțiile extrem de valoroase. Vă reamintesc că sunt convins că o implicare constructivă din partea tuturor va duce la o soluționare și la o mai bună um, politică europeană în ceea ce privește agricultura, dar nu numai. Comisia ia în seamă toate punctele de vedere, așa cum au fost ele exprimate, apoi își va prezenta răspunsul la adresa inițiativei cetățenești sub forma unui comunicat. Astăzi mă voi uh, mărgini la un răspuns uh, foarte succint. Oricum, e mult prea devreme să spun uh, multe astăzi. Commission final approach. Thank you very much indeed. Dar Vă mulțumesc tuturor. Și eu vă mulțumesc, domnule comisar. Dau cuvântul domnului Christoph Bautz din partea uh, Comitetului Economic și Social. 1,3 milioane. Uh, mulțumesc! Iată, 1,3 milioane de oameni au susținut și semnat inițiativa noastră cetățenească și, așa cum uh, au arătat sondajele noastre, marea majoritate a cetățenilor ne susțin. Susțin demersul nostru, susțin pretențiile noastre. Glifozatul trebuie interzis. Pe noi, cetățenii, ne leagă o mare îngrijorare. Ne îngrijorează suspiciunea fatală care planează asupra noastră. OMS-ul a arătat că glifozatul poate fi cancerigen, ne îngrijorează faptul că se utilizează uh, glifozat uh, și că acesta distruge microorganismele uh, din tractul digestiv al animalelor și din sol. Ne îngrijorează că glifozatul este răspunzător și el de uh, dispariția insectelor, dispariție la o scară impresionantă. 76% din uh, populația anumitor insecte în Germania a fost afectată. S-au făcut uh, măsurători în zonele protejate, zone naturale protejate, unde se spune că influența omului n-ar fi atât de mare. Și mă tem că în alte domenii acest procent este dramatic mai mare. Ca cetățeni europeni ne îngrijorează și frustrează uh, jocurile de interese ale lui Monsanto, cât de masiv influențează Monsanto procesul, procesul de evaluare, procesul de aprobare, uh, ne, ne, influen, ne, ne supără cum influențează EFSA, cum influențează în Germania Institutul Federal pentru Evaluarea Riscului, de exemplu. Și fiind dat rezultatul, fiind uh, dat raportul de forțe, mi-aduc aminte de lobby-ul pe tutun. Documentele Monsanto atestă foarte clar că această firmă a marcat ca fiind irelevante niște studii importante, că a comandat studii semnate de uh, cercetători faimoși care de fapt n-aveau de-a face cu acestea. Am făcut și analiza de, de plagiat. Helmut Borscher a menționat uh, acest fapt și e clar ce s-a întâmplat la Institutul uh, de Risc din Germania, unde s-au preluat cu copy-paste pasaje din documentele Monsanto, favira, favorabile Monsanto. Ne înfurie asta. Și acum uh, Monsanto exercită presiuni, presiuni asupra comisiei. E îngrijorător ne îngrijorează, ne enervează, ne supără astea, dar de cealaltă parte, ce ne leagă este faptul că suntem europeni convinși. Noi nu suntem eurosceptici. În primul rând, noi suntem oameni care am semnat acest uh, demers, oameni care, pentru care este foarte clar că doar împreună putem să acționăm dacă vrem să avem o mai bună protecție a sănătății în general dacă sunt probleme. Sunt niște probleme transfrontaliere, trebuie să înțelegem asta și de aceea soluția trebuie să fie și ea una transfrontalieră. Și tocmai de, ace- de aceea aceste oameni se uit, a, mă scuzați, acești oameni se uită cu ochii plini de speranțe la Bruxelles. Vrea, vor să vadă cum se va poziționa Parlamentul European. Cred că se bucură de votul pentru phasing out, uh, eliberarea, um, eliminarea treptată pe 5 ani noi voiam o abolire totală, dar uh, acceptăm și acest demers. Suntem foarte curioși uh, ce va decide Comisia. Domnule Andriu Caitis, anul trecut în iulie, într-un interviu, spuneați așa, nu vreți nimic fără majoritate calificată din partea statelor membre. Nu vreți să aprobați din nou glifozatul fără majoritatea calificată și ea acum lipsește. Uh, deci până acum n-a rezultat în urma votului și tocmai de aceea sperăm uh, să nu vă sperie uh, cererile, anunțatele cereri de daune din partea Monsanto. Și dacă se uh, ajunge la momentul realității, să nu permiteți uh, prelungirea uh, uh, utilizării glifosatului. E un simbol tot ce se întâmplă acum. Decizia aceasta e simbolică. Arată foarte clar ce atitudine aveți față de interesele, temerea cetățenilor? Ce se întâmplă aici arată dacă instituțiile dau ascultare cetățenilor. O interdicție urmată de o reformă în ceea ce privește procedura de evaluare ar fi de bun augur în ceea ce privește pesticidele. Și, în al treilea rând, să avem pe termen mediu un scenariu de ieșire uh, din de la folosirea de uh, pesticide. Așa avem șansa să redobândim inimile cetățenilor uh, europene. Ar fi fatal dacă Europa n-ar profita de această ocazie. Noi mizăm pe faptul că veți transmite acest simbol, această interdicție, mai ales fiind date to- toate elementele care susțin asta. Vă rog, o propoziție. Mr. Bautz. Mă scuzați, domnule Bautz. Ați spus că uh, comisia se află la mâna Monsanto. În niciun caz nu sunt la mâna Monsanto nu suntem nici de cum presați de aceasta. Eu am fost arestat de KGB, am fost în închisoare, m-am împotrivit regimului totalitar sovietic și vă asigur că Monsanto este un actor uh, neînsemnat pe lângă URSS. Eu am uh, promis să nu aprobăm fără majoritate calificată. Dar știu ca și dumneavoastră, că statul de drept și uh, legea sunt extrem de importante. Voi apăra statul de drept și legea câte zile am. Mulțumesc! So, uh, dear colleagues... Dragi colegi, distinși oaspeți, vă mulțumesc tuturor pentru participarea la această audiere. Îi mulțumesc domnului comisar Andriukaitis și membrilor inițiativei cetățenești, precum și reprezentanților Comisiei Europene. Așa cum spunea și domnul comisar, ă, Comisia va avea un răspuns oficial la această inițiativă până la începutul lui ianuarie. Parlamentul va continua să monitorizeze această situație dat fiind interesul uh, foarte sporit pe care îl avem vis-a-vis -vis de acest subiect. E foarte important ca cetățenii să aibă încredere în procedurile de evaluare a riscului la nivel european, mai ales în ceea ce privește substanțe uh, periculoase, precum glifosatul. Parlamentul va continua să monitorizeze îndeaproape acest subiect. Vă mulțumesc tuturor așadar, așadar și vă doresc o seară bună!